colleagues, good afternoon. Dragi colegi, bună ziua! Bine ați venit! În calitatea mea de președinte a Comisiei IMCO, doresc să urez bun venit domnului comisar desemnat Thierry Breton, Urez bun venit și domnului Krasnodevski, care este vicepreședinte la Comisia Industrie, Cercetare și Energie, care ne se alătură numele Comisiei ITRE la această audiere organizată de cele două comisii în comun și urez bun venit și membrilor comisiilor IMCO și ITRE. Vă rog să luați loc și să putem să începem această audiere. Urez de asemenea bun venit reprezentanților comisiilor jurii și cult. Cred, cred că i-am văzut pe ambii președinți în sală. Aceste comisii s-au asociat acestei audieri și de asemenea am invitat uh, subcomisia sede și comisia TRAN. încep prin a vă aminti că această audiere are drept scop să permită membrilor celor două comisii să răspundă la două întrebări. În primul rând, dacă comisarul desemnat este calificat ca să facă parte din Colegiul Comisarilor, a doua, dacă are competențele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile ce i-au fost încredințate. După cum știți, Comisia IMCO este responsabilă cu funcționarea pieței unice, inclusiv măsuri pentru a identifica și a înlătura obstacolele potențiale din calea punerii în aplicare a pieței unice, inclusiv piața unică digitală. De asemenea, pentru promovarea și protejarea intereselor consumatorilor, precum și pentru politică și legislație, pentru a permite aplicarea regulilor de pe piața internă și protejarea drepturilor consumatorilor. Știți, de asemenea, asemenea că comisia noastră așteaptă cu nerăbdare această audiere ca să înțeleagă abordarea domnului Breton în toate aceste domenii, de asemenea ca să știm cum anume comisarul desemnat are de gând să facă față provocărilor din aceste domenii și ce măsuri are de gând să propună în timpul mandatului de comisar. Piața unică de bunuri și servicii este un vector cheie pentru creșterea economică în Uniunea Europeană și este indispensabilă pentru un bun nivel de trai al întreprinderilor și al cetățenilor europeni și este valoarea esențială din proiectul european ar trebui să ne aducem tot timpul aminte de succesul pieței unice și de faptul că este strict dependentă de aplicarea uniformă a regulilor peste tot în Uniunea Europeană și de o punere în aplicare în momentul potrivit a acestor reguli pentru a profita la maxim de potențialul pieței unice. Este bineînțeles important să continuăm să consolidăm și să aprofundăm piața unică, identificând și eliminând eventualele bariere în calea liberei circulații a bunurilor și serviciilor, și pentru a lupta împotriva fragmentării pieței. De asemenea, trebuie să înlăturăm uh, această separare artificială între noile piețe digitale și piața unică tradițională, pentru că piețele digitale sunt acum motorul creșterii economice, atât pentru bunuri cât și pentru servicii. Piața serviciilor în, în toate dimensiunile ei este fundamentală pentru prosperitate, competitivitate și creștere economică în Uniunea Europeană, precum și pentru bunăstarea cetățenilor. Și trebuie să fim la fel de ambițioși pentru piața serviciilor pe viitor, precum și pentru punerea în aplicare a legislației deja în vigoare în acest domeniu. Este foarte important să ne asigurăm că legislația noastră corespunde erei digitale și trebuie să răspundem provocărilor pe care ni le pune progresul tehnologic, folosind la maxim tranziția către o economie digitală, garantând condiții egale de tratament pentru întreprinderi și întărind încrederea Uh, consumatorilor. Să sperăm că domnul comisar desemnat înțelege problemele și temerile legate de dezvoltarea pieței unice în toate formele sale și că are de gând să ia măsurile care se impun pentru a permite adaptarea pieței unice la economia modernă și pentru a acorda, a întări încrederea consumatorilor și a întreprinderilor în piața unică. Acum dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei ITRE pentru discursul său introductiv. I welcome all... Mulțumesc, doresc să urez bun venit uh, membrilor de la toate comisiile care participă la aceste uh, uh, audiere organizată în comun și urez bun venit domnului comisar desemnat Thierry Breton. Ca întotdeauna, știți că această audiere este transmisă în direct pe site-ul web al Parlamentului și din acest motiv uh, vreau să îi salut pe toți cei care uh, se uită online la această audiere. Noile tehnologii, uh, IMM-urile, spațiul, societatea informațională, Uh, comunicările, serviciile, sunt toate atâtea domenii de competență pentru Comisia ITRE. Această audiere este foarte importantă pentru ITRE, știind că portofoliul pentru piața internă include societatea digitală, uh, economia digitală, industria, inclusiv IMM-urile, industria de apărare și spațiul. Toate aceste domenii sunt foarte importante pentru dezvoltarea economică pe plan intern și extern. Acum dați-mi voie să vă explic cum se va organiza audierea din această după-amiază. Potrivit liniilor directoare pentru aprobarea comisiei, Parlamentul trebuie să evalueze pe comisarii desemnați bazându-se pe competențele lor generale, pe implicarea pentru Europa și pe uh, independența profesională. De asemenea, evaluează cunoștințele aferente portofoliului încredințat și capacitățile de comunicare. Înainte de audiere, comisarul desemnat a trimis în scris răspunsuri la un chestionar pregătitor. Răspunsurile în scris au fost uh, trimise membrilor în toate limbile oficiale. Comisia pentru Afaceri Juridice nu a ridicat nicio obiecție în calea organizării acestei audieri. Dezbaterea va fi structurată după cum urmează. Domnul Breton va fi invitat să facă o declarație introductivă care să nu depășească 15 minute și vom fi foarte stricți cu timpul va avea apoi 5 uh, minute la sfârșitul audierii pentru declarația de uh, sfârșit. După acest discurs introductiv vom avea timp uh, să punem 25 de întrebări și uh, vom avea uh, câte 5 minute pentru fiecare întrebare și răspuns. Mm, domnul Brădon va avea timp să răspundă două minute maxim la prima întrebare adresată de un deputat și încă un minut pentru a răspunde la cea de-a doua întrebare, dacă se pune cazul, uh, de la același deputat. Și a doua întrebare pusă de același deputat trebuie să aibă legătură cu prima întrebare sau cu răspunsul la prima întrebare. În prima rundă vor interveni purtătorii de cuvânt ai grupurilor politice și în a doua rundă uh, um, întrebările au fost distribuite în funcție de cote între toate grupurile politice, inclusiv uh, um, ținând cont de reprezentanții uh, deputaților neafiliați. Interpretarea se asigură în cele 23 de limbi oficiale. Puteți să vă uh, vorbiți limba maternă, dar vă rog frumos să nu uitați că trebuie să vorbiți suficient de rar ca să permiteți interpretarea. Acum dau cuvântul domnului comisar desemnat pentru declarația introductivă. V-am spus numai mult de 15 minute. Vă rog, domnule Breton. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. E onoare pentru mine să vin la această comisie pentru această audiere. Aș dori să îmi exprim, în primul rând, respectul profund pentru activitatea Parlamentului European și aș dori să aduc un omagiu tuturor dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi în slujba Europei și a cetățenilor. Dar, înainte de toate, aș dori să mă prezint pentru că știu că de la dumneavoastră sper să primesc uh, legitimitatea pentru a uh, obține uh, postul de comisar. Aș dori în primul rând să încep cu ceva de care sunt extrem de mândru. E o realitate. Sunt nepotul a doi punici, Luis și Ava, care sunt germani și care trăiesc la Berlin. Câteodată se spune că am avut mai multe vieți. Bineînțeles, ca toată lumea, nu am decât o viață. Și aș dori să vă spun astăzi care este principiul călăuzitor al acestei vieți. Pasiunea. La pasiune. Pasiunea pentru știință și pentru tehnologie, în primul rând care întotdeauna a fost la baza dorinței mele de a anticipa, de a înțelege cum uh, se schimbă mediul nostru înconjurător, mediul social, cu alte cuvinte, lumea în care trăim. Pasiunea pentru tineri, de a transmite, de a comunica, uh, de a preda, pasiunea pentru economie, pentru întreprinderi, pentru spiritul de uh, întreprindere, pentru antreprenariat, pasiunea pentru serviciile publice, de a-ți aduce contribuția la viața societății de a ajuta pe toți cei care participă la bunul public. Pasiunea pentru Europa, pentru istoria, pentru valorile sale, pentru diversitatea ei. Sunt uh, rodul acestor pasiuni și astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, mi se oferă posibilitatea de a pune toată energia mea în, împreună cu dumneavoastră în slujba unei viziuni și a unei ambiții pentru continentul nostru, într-o lume care este uh, marcată de evenimente inedite. Doamna președinte von der Leyen a descris foarte bine toate aceste uh, schimbări. În primul rând, provocările climatice, după aceea transformarea digitală, dar și noile tensiuni geopolitice, care sunt fără precedent în acest veac. Ceea ce face ca situația actuală să fie inedită și trebuie să spunem acest lucru pentru noi, pentru cetățenii europeni, este acumularea simultară uh, a tuturor acestor provocări în același moment pe uh, continentul nostru european. Doamnelor și domnilor deputați, v-am vorbit despre pasiunea mea și de angajamentul pentru Europa, pentru că, ca fiecare dintre dumneavoastră, întotdeauna am fost un european convins, în toate etapele vieții mele. Am uh, fost tânăr antreprenor, am fost și uh, politician, am fost președinte al unei uh, întreprinderi, am fost ministru, am fost uh, dascăl, am fost uh, specialist pasionat de tehnologiile informării și uh, mandatul uh, pe care sper să-l primesc cu încrederea dumneavoastră se înscrie pe deplin în acest uh, angajament. Și o să vă spun pe șleau. Cred că trebuie să pregătim urgent creșterea de mâine prin investițiile de astăzi. Investiții în tehnologiile importante pentru tuturor, la tehnologia 5G, dar și 6G, inteligența artificială, cloud-ul și trebuie să ne gândim și la ce se întâmplă după cloud edge computing, calculul de înaltă performanță, internetul obiectelor, securitatea cibernetică, tehnologia blockchain și, bineînțeles, cei care uh, mă cunosc știu că sunt pasionat de tehnologiile cuantice. Aceste tehnologii trebuie să fie stăpânite de către noi pentru că ele ne vor permite să ne facem auziți pe uh, scena mondială uh, în uh, rol de mare putere. Uh, Numitorul comun pentru acest uh, portofoliu este asumarea acestor uh, provocări pentru creșterea de mâine, mai ales în ceea ce aș numi uh, contextul informațional, cu date digitale și care afectează toate domeniile pieței unice. Mă gândesc, de exemplu, la libera circulație a datelor, industria 4.0, toate serviciile, industriile culturale, de conținut, tot ce ține de apărare, Uh, în fața unui uh, risc de război electronic sau uh, tehnologia spațială. Provocarea pentru noi este să încercăm să reglementăm, să organizăm, să structurăm activitatea socială, tehnologică, industrială, culturală în tot acest spațiu, care astăzi este un spațiu al informării și care Uh, oferă un acces liber și uh, echitabil, așa cum am procedat deja în uh, secolele trecute pentru celelalte trei spații care au structurat activitatea umană, spațiul terestru, după aceea spațiul maritim și după aceea spațiul aerian. Și deci, <clears throat> iată, pregătim un al patrulea spațiu care se suprapune pe celelalte trei în mod inclusiv, spațiul informațional pentru care avem nevoie de un level playing field, de condiții egale pentru toată lumea, la fel ca pentru celelalte spații. În uh, cadrul acestui portofoliu, eu aș rezuma acțiunea mea uh, uh, cu o metaforă. A proteja, a transforma, a proiecta trebuie să protejăm, pentru că, în primul rând, piața unică permit, Uh, permite uh, vânzarea și uh, cumpărarea de, de produse și de servicii pentru consumatorul european. Protecția pieței interne e importantă și pentru lucrătorii europeni, pentru întreprinderile care pot să pună la dispoziția consumatorilor serviciile lor. Bineînțeles că trebuie să ne asigurăm că regulile de pe piața internă se aplică pentru ca uh, ele să ducă la creștere și la convergență, bineînțeles pentru toate statele membre ale Uniunii Europene și subliniez pentru toate statele, vom fi intransigenți în ceea ce privește protecția lucrătorilor și condițiilor lor de muncă. Aș dori să mă asigur de asemenea că piața internă ne apără de uh, concurența externă care nu este, când nu este echitabilă. Fără să fim naivi, trebuie să protejăm pentru a obține condiții pentru uh, un comerț mai echitabil peste tot în lume și, bineînțeles, aceasta în cooperare strânsă cu Phil Hogan. Va trebui de asemenea să ocrotesc IMM-urile, startup-urile și uh, să creăm noi locuri de muncă cu o concurență echitabilă cu uh, giganții de pe celelalte continente. Să ne asigurăm că toată lumea respectă soclul uh, drepturilor sociale. Transformarea, a doua etapă, pentru că Uh, trebuie ca prin politica noastră industrială ambițioasă să uh, mergem mână în mână cu schimbările în curs pentru ca economiile noastre să devină, dacă se poate, mai competitive. Și mă refer și la lanțurile de valoare. Trebuie să nu uităm, și e foarte important pentru mine, am spus acest lucru, trebuie să ținem cont de răspunderea socială în aceste evoluții. Trebuie ca împreună să ne asigurăm că aceste schimbări sunt în folosul tuturor peste tot în Europa. Deci, în acest rol care îmi revine, am o prioritate foarte clară, să nu lăsăm pe nimeni deoparte. Și în acest sens va trebui să investim în capitalul uman, mai ales prin formare, bineînțeles, în legătură strânsă cu Valdis uh, Dombrovskis și cu prietenul meu Nicola Schmidt. Uh, tranziția uh, digitală și ecologică care afectează industriile și serviciile noastre ne uh, va, face, ne va aduce în situația în care mulți cetățeni să trebuiască să se reconvertească. Și înțeleg preocupările sociale. Va trebui ca această tranziție, care poate să fie văzută și ca oportunitate, pentru ca toți cei care trebuie să se califice, să se recalifice, să-și găsească un nou loc de muncă. Și a treia provocare, cea socială, va avea uh, o importanță crucială, la fel ca celelalte două în portofoliul meu, uh, provocarea digitală și uh, ecologică. Aș dori să vă spun că eu cred că trebuie să susținem cu putere o nouă strategie de creștere pentru Europa. Piața internă trebuie să stabilească reguli favorabile pentru toate întreprinderile, mici, mari și medii. Va trebui să ne asigurăm că noile reguli de concurență sunt compatibile cu economie modernă și că vor uh, permite apariția unei uh, industrii puternice, puternice în Europa, dar și în lume, așa cum a uh, reamintit și președinta aleasă von der Leyen. Deci, împreună cu Margaret Veștegar în Colegiul Comisarilor, voi încerca să-mi aduc contribuția la construirea unei politici industriale europene care să țină cont de toate aceste noi provocări și mai ales punându-ne întrebări uh, în legătură cu uh, felul în care uh, economia digitală schimbă toate politicile europene. Să nu uităm că obiectivul nostru trebuie să fie să creăm strategii de filieră și de lanțuri de valoare în toate domeniile, că e vorba de industrie sau de servicii. Iar în domeniul serviciilor, bineînțeles, tot ce ține de cultură, dar și de turism. Deci va trebui ca transformarea întregului ecosistem uh, să se facă ținând cont de turismul de masă, de noile uh, platforme digitale, pentru ca Europa să rămână uh, prima destinație mondială în domeniul turismului. Și mă gândesc, bineînțeles, și la, pe, la IMM-uri, un plămân al, econom- al economiei noastre, dar și la startup-uri. Va trebui să le ajutăm să se adapteze, dar și să le simplificăm viața, pentru ca Uh, pe piața unică să aibă acces la uh, finanțe pentru uh, achizițiile publice sau pentru a-și proteja competențele. Trebuie să protejăm, să transformăm și, bineînțeles, apoi trebuie să ne proiectăm. A treia axă importantă pentru mine. O piață internă coerentă, fără bariere, permite Europei să își consolideze suveranitatea tehnologică industrială și permite și să se proiecteze înspre ce suntem noi, această creativitate imensă a continentului european, ținând cont și de impactul social societal major pe care politicile noastre culturale erau și aceasta în momentul în care conținutul video uh, e tot mai numeros și uh, asistăm la o concentrare fără precedent în întreaga lume. Deci Europa trebuie să aibă o adevărată coordonare în acest domeniu și împreună cu uh, președinta Comisiei de Cultură, doamna Verheyen, pe care o salut, mă voi asigura că canalele de difuziune să nu mai fie tratate separate și pregătim un plan de acțiune clar împreună cu doamna Maria Gabriel. Pentru mine, dimensiunea culturală a continentului nostru și o spun uh, cu curaj aici, este la fel de importantă pentru uh, uh, activitatea noastră economică. În ce privește suveranitatea tehnologică, trebuie să ținem cont de provocările tehnologice și din punct de vedere strategic. Asta înseamnă, bineînțeles, investiții importante în tehnologiile viitoare, în vehiculele autonome, o evoluție a piețelor regulilor pieței interne, care trebuie să țină cont și de nevoile întreprinderilor noastre. Uh, aceasta va fi menirea serviciului uh, digital, pentru serviciile digitale. De asemenea, trebuie să avem și reguli europene specifice pentru noi și care pot deveni norme mondiale, așa cum a procedat uh, împreună cu regulamentul privind protecția datelor. Împreună cu Margaret Vestager, în 100 de zile vom avea un cadru de acțiune pentru inteligența artificială. A se proiecta înseamnă și să dai dovadă de ambiție în domeniul industriei, al spațiului. Bineînțeles că Europa trebuie să aibă un acces autonom în spațiu, dar trebuie să investească și în programe precum Copernicus și Galileo mai mult. În ce privește suveranitatea strategică, împreună cu Maria Gabriel, va trebui să uh, creăm uh, uh Consiliul de Inovare European. Va trebui ca Uh, în aceste uh, domenii să facem uh, eforturi, bineînțeles, și apărarea va fi o prioritate principală pentru mine, grație acestui fond european de apărare care va beneficia, care va fi în folosul tuturor IMM-urilor. Securitatea cibernetică este foarte importantă dacă vrem să ne asigurăm că spațiul nostru informatic uh, nu uh, e dezmembrat. E un subiect care mă preocupă de mult, știți, și voi, uh, mă voi implica personal în toate fațetele portofoliului, inclusiv în tot ce ține de piața internă pentru că uh, acest aspect este foarte important. A se proiecta, proiecta înseamnă și mobilizarea tuturor în lupta împotriva schimbărilor climatice. Uh, în funcția mea, împreună cu uh, colegii mei comisari, voi aduce contribuția la un Green Deal ambițios pentru ca Europa să fie primul uh, continent fără carbon în 2050. Împreună cu Franța, Timmermans vom încerca să întărim acest pact ecologic durabil prin politica de achiziții publice sau prin vehiculele cu emisii zero, pentru că trebuie să depășim neapărat scandalul Dieselgate. Doamnelor și domnilor, toate aceste priorități sunt la fel de importante pentru mine și mă angajez să cooperez cu dumneavoastră, puteți conta pe sprijinul meu, voi fi întotdeauna uh, uh, disponibil pentru că mă animă această uh, dorință de a veni cu răspunsuri colective la aceste întrebări importante pentru noi și pentru Europa. Și bineînțeles cu, și cu celelalte, uh, ceilalți factori implicați, ONG-urile, actori industriali, consumatorii, sindicatele mari sau mici, uh, le voi asculta pe toate. Doamnelor și domnilor, atunci când ai trăit mai multe vieți într-o viață și când vii aici, în fața dumneavoastră, la Parlamentul European, înseamnă că noțiunea de conflict de interese și de etică este un subiect foarte important pentru mine. Aici o să fiu foarte direct. Nu există decât o singură soluție și foarte radicală voi proteja întotdeauna singurul interes de, uh, general european. Deci, iată, vin aici, în fața dumneavoastră, fără a avea niciun fel de acțiune la nicio întreprindere. Deci, am vândut toate acțiunile pe care le-am uh, posedat, am dat demisia din toate mandatele și subliniez. Dar îi înțeleg și pe cei care cred că pentru că am fost șef de întreprindere, poate că la un moment dat Uh, voi încerca să privilegieze aceste companii. Dar vreau să vă spun foarte clar. Există reguli foarte stricte uh, la Comisia Europeană. Este vorba de articolele 2.6 și 4 din codul de, condus, uh, de conduită a comisarilor. Ca și ceilalți comisari, voi respecta cu mare strictețe și cu mare transparență toate aceste reguli. Și așa cum prevede codul de conduită, în ce privește orice subiect financiar legat de întreprinderea pe care am, comus-o, am condus-o, de acord cu președinta, nu voi la decizii, pentru că asta prevede codul de conduită înlocuită. Dacă voi fi numit în uh, funcția de comisar, voi uh, avea un comportament uh, riguros și intransigent, așa cum am fost ministru al economiei și al finanțelor în Franța. Dacă sunt numit în această funcție, vă spun sus și sare, nu voi avea decât o preocupare, interesul general european. Mulțumesc! Thank you. Thank you. Mulțumesc foarte mult! Acum am să dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice pentru prima rundă de întrebări. Din partea PPE, domnul François Xavier Bellamy, vă rog, 5 minute. Domnule comisar desemnat, Misiunea care vă așteaptă este hotărătoare pentru viitorul nostru, după cum ați spus. Timp îndelungat, Uniunea Europeană nu și-a dat seama cum a evoluat procesul de globalizare. Am aplicat norme în loc să avem o strategie și de multe ori am vulnerabilizat industria în loc să o susținem. În unele sectoare, întreprinderile au intrat în concurență cu rivali care nu respectă niciuna din regulile europene și care de multe ori beneficiază de ajutoare mari din statele lor respective. În felul acesta am pierdut multe bătălii industriale, locuri de muncă, know-how. Criza prin care trecem trebuie să ne facă să schimbăm macazul. Europa trebuie să acționeze pentru a reechilibra acest proces de globalizare. Bineînțeles, e o miză economică, geopolitică, geopolitică și ecologică. Cum vedeți dumneavoastră această schimbare? Ce priorități veți adopta pentru a da din nou oxigen acestui țesut economic și în special IMM-urilor? Considerați că este necesar să se investească în lanțurile valorice industriale care sunt strategice pentru viitorul nostru, pentru a face față dezechilibrelor concurențiale? Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule deputat Belami, pentru această întrebare, care, bineînțeles, se află în centrul uh, politicilor care au de face cu portofoliul meu. După cum am spus și în discursul meu, trebuie să nu mai fim naivi, pentru că totul se hotărăște acum. Voi avea trei mari priorități. În primul rând, modernizarea pieții unice. Mai sunt multe de făcut și știm asta. E nevoie de o masă critică. Trebuie o, să eliminăm frontierele și acest lucru va reveni probabil în această audiere. Pe de altă parte, un alt element determinant în acest portofoliu este să reușim ca toate sectoarele de activitate economică, servicii de toate felurile, industrie și aici în proporție de 89,9% sunt IMM-urile industria culturală, turismul de asemenea. Toate acestea au o axă transversală și anume digitalul. Rolul meu este acela de a interveni pentru a ajuta întreaga industrie să se transforme. Aveți dreptate. E nevoie de grupuri mari care să poată lupta pe picior de egalitate cu rivalii noștri. E clar că nu putem trebuie să aibă aceleași uh, rivali care nu au aceleași norme și aceleași reguli ca și, ca și noi. E clar că tehnologiile cheie sunt importante, va trebui să investim masiv în aceste tehnologii. Știu, pe de altă parte, am vorbit de inteligența artificială, de exemplu. Toate acestea vor afecta tot ce ține de proprietatea industrială, dar și securitatea cibernetică, trebuie să o spun, pentru că securitatea cibernetică va deveni o miză esențială. Deci ansamblul portofoliului cred că ne oferă mijloacele necesare tocmai pentru a răspunde la provocările pe care dumneavoastră le-ați prezentat. O întrebare suplimentară, domnul Belami? Mulțumesc, domnule comisar desemnat, pentru acest răspuns și am să revin la comentariul pe care l-ați făcut. Printre sectoarele de activitate pe care le-ați citat, unele sunt esențiale. De ele depinde viitorul nostru, nu doar din punctul de vedere economic, ci și din punctul de vedere al independenței uh, politice. Și mă gândesc la securitate, la industria apărării și Fondul uh, European al Apărării, pe care îl cunoașteți foarte bine. În ultimul mandat, uh, Parlamentul a cerut un instrument de investiții colective. Care sunt perspectivele de viitor în acest domeniu? domeniu. Considerați că Uniunea Europeană poate să aibă o autonomie strategică din punct de vedere industrial și în ceea ce privește sectoarele economice care au de-a face cu securitatea cibernetică, ce fel de acțiuni putem implementa pentru a nu mai fi în întârziere și care sunt etapele necesare pentru a asigura siguranța datelor cetățenilor și a întreprinderilor europene. Știm că este o temă de care ține vitalitatea economică, dar și libertatea și viitorul democrației noastre. Mulțumesc. O întrebare suplimentară extrem de extinsă, domnule Belami, și am doar un minut la dispoziție. Am să încerc să uh, mă centrez pe ce ați spus. În primul rând, n-am pierdut nicio bătălie aici, pentru că sunt multe tehnologii la care suntem lideri în ziua de astăzi și știu că atunci când e vorba de tehnologiile ecologice, verzi, Europa este și va fi în continuare primul continent tehnologic la nivel global. Sunt convins de acest lucru. Acestea fiind spuse, bineînțeles, trebuie să fim atenți pentru că depindem de anumite tehnologii. Ați vorbit mai devreme despre Fondul European de Apărare și munca făcută de Parlament în acest sens și aici vreau să mulțumesc uh, domnului Krasnodeschi pentru munca pe care a făcut-o în calitate de raportor la acest fond de apărare european, o muncă extrem de importantă care ne va da mijloacele necesare și tocmai uh, roiam să am ocazia să vorbim astăzi și despre tehnologiile duale. E clar că vom avea ocazia să revenim și la această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Dan Nica din partea grupului SID. Bună ziua, domnule comisar desemnat Breton. Ați răspuns în scris că vă veți asigura că Uniunea Europeană sprijină baza noastră industrială în vederea unei bune tranziții către o economie verde și că veți susține și promova oportunitățile oferite cetățenilor și regiunilor afectate de tranziția către o industrie mai curată și ecologică. Având în vedere provocările cu care se confruntă, de exemplu, energia energointensivă și regiunile afectate de tranziția către o economie verde, care este viziunea dumneavoastră și mai ales care este calendarul precis și ce măsuri concrete veți propune pentru a reduce riscul de ă, delocalizării industriei în afara Uniunii Europene? Care va fi implicarea dumneavoastră concretă în cadrul tranziției juste, în Just Transition, să fie găsite mecanisme care să asigure competitivitatea industriei europene și care să asigure uh, că dimensiunea socială este protejată. Trebuie să aveți în vedere așteptările și îngrijorarea sute de mii de lucrători și a familiilor acestea, acestora cu privire la viitorul lor. Breton, Merci, uh, merci beaucoup. Mulțumesc, domnule Nica, pentru întrebarea dumneavoastră, care este crucială. Înainte am vorbit despre tranziție. Bineînțeles că vă referați la tranziția industrială. Într-adevăr, avem regiuni în Europa care sunt mai vulnerabile decât altele, care riscă să fie mai afectate decât altele în această tranziție. Mă gândesc că mai ales la tranziția industriei uh, grele. Ne gândim la exemplul din uh, Italia. Dar nu doar el. Vă refereați uh, în intervenția dumneavoastră și la domenii sau la locuri unde uh, se fac uh, reconvertiri uh, grele din punct de vedere ecologic chiar și aici avem fondul de tranziție și eu aș dori ca acest fond de tranziție să fie un instrument specific care să ne permită să avem ajutoare specifice cu celelalte state și regiuni vizate și aș dori să vă spun că pentru mine e un subiect extrem de important și din punct de vedere personal, pentru că am spus înainte, nu putem lăsa pe nimeni deoparte și chiar și dumneavoastră a spus că avem uh, norme câteodată uh, restrictive, ceea ce nu e rău uh, în Europa. Și știm că unele industrii doresc să se delocalizeze, să meargă în alte regiuni de pe planetă. Și dacă nu vom avea aceleași norme peste tot, atunci va fi un eșec. Deci, puteți contact pe sprijinul meu, avem instrumentele financiare, vom discuta despre ele, pentru că, într-adevăr, este un subiect major dar în orice caz sunt de partea dumneavoastră pentru a ajuta aceste regiuni la care uh, ne gândim cu toții, știm de cine este vorba, pentru uh, ca ele să beneficieze în prioritate de acest uh, fond de tranziție ecologică. Mulțumesc, domnule comisar desemnat. Pe lângă acest gest transition, grupul SND a luptat foarte mult pentru un alt mecanism, se cheamă mecanismul de ajustare a carbonului la frontiere, Carbon Adjustment Mechanism și pentru motivul că industria europeană este competiție la nivel global și trebuie să facă față competiției cu o industrie care este localizată de cele mai multe ori în țări unde nu există un, un mecanism de reducere a poluării și nu există o prioritate în reducerea poluării și nu există taxe pentru cei care poluează, industria europeană este puternic defavorizată. Pentru ca industria europeană să concureze pe picior de egalitate la nivel global, concret vă întreb, domnule comisar desemnat, când și cum veți să ajuta în stabilirea unui mecanism de ajustare la frontieră a carbonului? Euh, e o întrebare foarte importantă și eu sunt pentru aceste mecanisme de ajustare, pentru că chiar dumneavoastră a spus, nu numai că ele protejează mediul înconjurător uh, în Europa, ceea ce este pozitiv și Parlamentul s-a ocupat foarte mult de acest dosar. Dar aveți uh, dreptate, avem nevoie astăzi și chiar înainte am spus în uh, intervenția mea, am spus că trebuie să luptăm și atunci când concurența nu este corectă, și ați dat exemple foarte clare în intervenția dumneavoastră pe care le cunoaștem cu toții, în care avem de-a face cu condiții inegale de concurență, pentru că există țări în afara Uniunii Europene care aplică standarde care nu sunt cele pe care le ne, ni le dorim pentru noi și pentru consumatorii noștri. Și deci, unul dintre instrumente, această taxă uh, de carbon uh, la care vă refereați, uh, va face obiectul dezbaterii. În orice caz, sunt dispus să discutăm și cred că, într-adevăr, a sosit momentul să o impunem. Mulțumim! În numele grupului Renew Europe are cuvântul doamna Charantova. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Breton, bun venit. Ați explicat care este traiectoria dumneavoastră de până acum. E clar, uh, cred că aveți experiența și know-how-ul pentru a gestiona foarte bine acest portofoliu. Însă aș vrea să știu cum veți folosi această experiență personală pentru a putea finaliza piața unică. Și aici e vorba de un angajament că o veți face astfel încât să ajutați toate statele membre, pentru că ultima parte esențială care lipsește din această piață unică este implementarea pe deplină a libertății de circulație a serviciilor. Dumneavoastră ați lucrat uh, în uh, companii transnaționale care includeau și servicii și servicii digitale. Vreau să vă întreb dacă puteți spune Parlamentului cum veți implementa această libertate de circulație a serviciilor și dacă vă luați angajamentul să finalizați piața unică, inclusiv în domeniul serviciilor. Mulțumesc! Domnule Breton. Mulțumesc, uh, dragă Dita Șaranzova. Este o temă esențială, într-adevăr. Am spus uh, câteva cuvinte în discursul introductiv. Uh, piața serviciilor reprezintă 70% din uh, PIB, 90% din noile locuri de muncă pe piață, deci este absolut esențială. Și frontiera între servicii și sectoarele celelalte, industrie, agricultură, începe să dispară. Serviciile sunt prezente peste tot. De aceea, Vă spun foarte clar, voi propune în regim de urgență noi bariere. E adevărat că este o temă sensibilă Uh, barierele știu că pot fi problematice, știu că sunt anumite state care n-au jucat întotdeauna după regulile jocului, dar oricum voi fi alături de dumneavoastră pentru ca toată lumea să respecte regulile. Și am să fiu uh, uh clar aici, uh, nu voi deschide directiva serviciilor, trebuie să fie clar, însă vreau să se implementeze mai bine, pentru că această directivă există și trebuie să se respecte regulile. Bineînțeles, uh, vom avea egalitate de tratament pentru toate statele membre și pe lângă acestea, ați menționat și serviciile digitale, care e adevărat că bulversează uh, conținutul. Este un fel de pârghie care trebuie utilizată în ziua de astăzi, tocmai pentru a adapta această directivă a serviciilor. Parlamentul însă a făcut deja foarte multe, Comisia de asemenea, și vreau să aduc uh, omagiu în special vicepreședintelui Ansip, cu care am lucrat uh, de altfel foarte mult pentru fluxul liber de date și pentru tot ce s-a făcut în acest domeniu pe piața unică. Va trebui încă o dată să întărim această piață unică pentru a merge mai departe. Actul legislativ pentru servicii digitale este esențial. A fost semnat de cele 28 de state membre și voi verifica imediat că el este într-adevăr implementat, pentru că contez foarte mult pe acest act legislativ pentru a facilita tocmai acest flux necesar și flexibilitate în ceea ce privește serviciile, așa cum doriți dumneavoastră și eu de asemenea. Mulțumesc. Întrebare suplimentară? Mulțumesc. Tocmai ați vorbit despre serviciile digitale, vom avea actul legislativ pentru servicii digitale și cred că cu toții suntem de acord, ne dorim acest act pentru a pune capăt fragmentării pieței serviciilor digitale. Responsabilitatea limitată în directiva e-commerce a fost o parte importantă pentru dezvoltarea serviciilor digitale. Vreau să vă întreb dacă vă veți lua angajamentul că orice propunere pentru actul legislativ al serviciilor digitale nu va înlătura sau va slăbi această parte esențială în directiva e-commerce, comerț digital. Domnule Breton, Mulțumesc că îmi permite să fac această precizie. E adevărat, îmi iau angajamentul, nu mă voi atinge de ea, nu voi pune sub semnul întrebării. Am văzut totuși că există anumite inițiative care au fost blocate în mandatul anterior al Parlamentului. Poate știți despre ce e vorba, unii dintre dumneavoastră, vorba de e-card, sistemul de notificare. Eu vin cu o viziune nouă asupra lucrurilor, voi analiza situația din acest punct de vedere, să vedem de ce sunt blocaje, dacă putem face progrese. Nu-mi iau un angajament în privința rezultatului, dar am să analizez oricum situația pentru că vreau și eu să înțeleg ce s-a întâmplat și pentru prima parte a întrebării cred că răspunsul meu a fost destul de clar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Toussaint, din partea verzilor. Merci. Vă mulțumesc. Bună ziua, domnule Breton. Dacă vă veți prelua funcția, veți avea un portofoliu care acoperă politica industrială, spațiul digital, piața unică, spațiul și apărarea. O putere imensă, pentru că întreprinderea pe care ați condus-o până nu de mult este activă în toate domeniile pe care tocmai le-am citat și vedem cum se suprapun foarte bine sectoarele uh, de care se ocupă această firmă și portofelul dumneavoastră. Problema este că se creează confuzii într-un moment în care vrem claritate în apărarea interesului general. Când ați fost ministru al economiei în Franța, uh, v-ați detașat de portofoliile și de dosarele care uh, puteau să suscite divergențe din cauza unui eventual conflict de interese. Ne puteți da în continuare aceleași garanții că veți apăra interesul general uh, în detrimentul intereselor private? Interesul general înseamnă să lupți pentru climă, pentru că Europa are o răspundere față de climă dumneavoastră veți uh, duce politici ca să răspundeți uh, uh, întrebărilor legate de conflictele de interese și în același timp pentru ca Europa să-și respecte angajamentele la nivel planetar? Vă mulțumesc, doamnă deputat, și vă mulțumesc că îmi puneți această întrebare pentru că știu că este un motiv de îngrijorare. Uh, l-am văzut și de aceea am amintit aceste aspecte în discursul meu introductiv. E adevărat, această noțiune se află în centrul vieții mele, în centrul acțiunii mele. De fiecare dată când am preluat o funcție, m-am angajat 100%. Când vin în fața dumneavoastră, am făcut această alegere să vin în fața dumneavoastră să nu, fără să mai am vreo legătură, nici măcar o legătură cu întreprinderea pe care am condus-o. Regulamentul Comisiei Europene a prevăzut oricum această situație. Există două articole, 2, 6 și 4 din cod. Aceste articole există, au fost create tocmai pentru persoane ca și mine sau alții dintre dumneavoastră care pot să vină din partea unor ONG-uri, din, dintr-o întreprindere mică sau dintr-un cabinet de avocați, pentru ca astfel de oameni să se afle într-o zi în locul meu. Trebuie să fie totul foarte clar la nivelul guvernanței și am să fiu radical. Voi aplica acest cod cu strictețe. Cum? Foarte simplu. Există o serie întreagă de um, um în, întreprinderi, um, mai puține decât lista pe care am citit-o, care poate că au profitat de finanțare europeană și este normal, dar totul se va desfășura într-una din direcțiile generale, cea competentă, fără să ajungă totul la nivelul comisarului. Știți foarte bine că totul este transparent. Această casă, casa dumneavoastră și poate cândva a mea, este una deschisă, transparentă toate întâlnirile sunt înregistrate, toate um, audiențele sunt înregistrate. Veți afla oricum dacă vreodată va apare vreun subiect pentru care se va cere direct uh, părerea comisarului în mod automat, directorul general care se ocupă va Uh, convoca cabinetul președintei care va hotărâ care este comisarul ce se va ocupa de acest punct precis, un contract financiar sau altceva unde este nevoie de intervenția comisarului. Va fi simplu, clar și precis. Îmi cer scuze pentru a doua parte a răspunsului. Da, dacă aveți o întrebare suplimentară, doamne Tusan, da, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Totuși, eu în continuare îmi pun întrebarea, nu știu dacă, de ce nu vă uitați la mine, dar uh, vedeți, se, se suprapun uh, perfect activitățile dumneavoastră și competențele din portofoliul dumneavoastră. Când vă angajați să nu luați hotărâri relative la activitățile grupului ATOS, explicați-mi cum aveți de gând să faceți și apoi să, cum răspundeți la politica industrială pe care aveți de gând să o aplicați pentru a lupta împotriva încălzirii climatice și pentru a proteja resursele. Deci dacă puteți să-mi răspundeți concret, v-aș fi recunoscătoare. Vă mulțumesc! Păi, cum să mă mut din acest sector? E o aberație. Nu asta cere codul de conduită al comisarilor și cât timp am fost ministru, în niciun caz nu m-am detașat de sectoarele de care mă ocupam, telecomunicații, digital și așa mai departe, și am gestionat în interesul general toate dosarele. Voi face la fel aici. Am spus pur și simplu că atunci când apar contracte, dacă cumva comisarul trebuie solicitat, atunci vom explica care va fi procedura. Dar contractul de subvenție dintre ATOS și uh, Comisia din 2018 a fost de 16 milioane de euro, nu sumele pe care le-am văzut, adică 0,01% din fondul destinat întreprinderilor. Deci, credeți-mă, voi judeca cu toată uh, rigurozitatea, dar e vorba numai despre astfel de subiecte. În rest, politica ecologică se află în centrul activităților mele. Am spus că vom investi masiv în tehnologiile pentru a garanta tranziția către economie ecologică și v-am spus foarte clar, este un subiect, un domeniu unde Europa trebuie și va câștiga. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Joel Melan în numele grupului IDE. Oui, merci, euh, merci, Mulțumim. Domnule comisar desemnat, nu punem la îndoială faptul că vă dați seama că misiunea dumneavoastră se va derula într-un complex uh, problematic. O piață internă depășită, cu reguli de concurență inegale, impusă de către uh, tratate de liber schimb uh, uh vechi sau în curs de uh, negociere. Reguli uh, precum ajutoarele de stat care uh, fac ca concurența să fie neloială. Apoi Europa care are 60 de ani și care nu mai știe ce se întâmplă cu democrația și care face obiectul unei uh, imigrații necontrolate aveți pentru piața internă foarte multe domenii dar care ar fi trebuit poate să fie tratate de comisari diferit uh, pentru ca misiunea lor să fie încununată de succes. Apoi trebuie să jonglați cu concepte precum Europa apărării și operațională cu uh, texte legislative care trebuie să fie propuse cât mai uh, zilnic. Apoi va trebui să fiți performant pe domenii care nu există încă, fondul de apărare sau unele în care Europa este în urmă, 5G, inteligența artificială, suntem la cheremul Chinei și a SUA. Deci, având în vedere această uh, misiune colosală, cum veți prioritiza, cum veți organiza, cum veți finanța și apoi justifica în fața cetățenilor marile axe ale mandatului dumneavoastră? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Uh, mulțumesc, doamnă deputată, scuză domnul uh, Breton. Întrebarea dumneavoastră, într-adevăr, pune degetul pe rană, pentru că vizează centrul Uh, portofoliului meu. Să ne gândim. Să ne gândim la semnalul pe care îl transmitem lumii. Dacă sunt numit în această funcție de comisar, vom trimite un semnal conform căruia în Europa am înțeles că pentru a face față provocărilor și tranziției de care vorbeam, avem un uh, o persoană care se ocupă de toate aceste dosare care intervin în toate activitățile noastre, în industrie, în viața noastră, într-un cuvânt. Deci, transformarea digitală și uh, uh, ambițiile noastre ecologice sunt două axe care vor uh, structura pur și simplu evoluția tehnologică și industrială și uh, științifică de mâine, din următorii 20 de ani e, transmitem semnalul că la Bruxelles s-a luat această hotărâre de a avea un post de conducere pentru a face față acestor provocări. Acesta este mesajul pe care îl transmitem. Iar în ce mă privește pe mine, știu că este un portofoliu vast, Doamnă deputat, spuneați că am fost ministru al economiei, al finanțelor al industriei, al comerțului extern, al turismului, în uh, guvernul francez. Era un uh, portofoliu și mai vast, nu fac nicio comparație acum. Încerc doar să vă spun că știu că va trebui să gestionez toate aceste dosare și sunt dispus să investesc toată uh, energia necesară pentru a face acest lucru. Întrebare suplimentară. Mulțumesc pentru aceste răspunsuri, dar spuneți când sunteți o persoană disruptivă, uh, ați fost prezentat ca o persoană care este conștientă de uh, mizele mondiale și toate aceste trăsături mi se pare că au dispărut uh, în spatele acestei dorințe de a obține consens la nivel european. Uh, mie mi se pare că încercați să revoluționați pur și simplu uh, um, uh, identitatea europeană. Chiar dacă sunteți foarte competent, ceea ce se vede în răspunsurile dumneavoastră, mm, ne-ar fi plăcut să ne dați un singur motiv pentru care grupul nostru să nu respingă candidatura dumneavoastră. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Ați spus că sunt o persoană disruptivă. Văd că chiar gândiți asta. Dar, în orice caz, pe mine mă pasionează actul guvernării. Am uh, participat la acest act în fiecare etapă a vieții mele și de fiecare dată am avut o autonomie Uh, exemplară, m-a interesat întotdeauna misiunea care mi-a fost încredințată. Și am aplicat acest principiu peste tot și este motivul pentru care pot să vin aici la uh, comisiile dumneavoastră, pentru că așa am procedat și înainte și am uh, investit toată energia în fiecare clipă uh, pentru atingerea obiectivului care mi-a fost dat. Am uh, predat uh, și uh, guvernanța într-o universitate americană de renume, pentru că îmi place guvernanța. Uh, o practic, am uh, predat-o și deci nu voi amesteca uh, puterile, dumneavoastră va trebui să hotărâți ce trebuie să facă. Nu eu trebuie să vă spun, fiecare cu rolul lui. Mulțumim. Următorul vorbitor este, în numele grupului ECR, Adam Bielan. Thank you, Chair. One of the fail... Mulțumesc, domnule președinte. Una din, unul din eșecurile Comisiei Juncker a fost faptul că nu s-au făcut progrese în domeniul tradițional al serviciilor. Doamna Gular, care a fost respinsă în urmă cu câteva săptămâni aici la Parlament, oferea puține speranțe de schimbare în acest sens. În cele 100 de zile va fi o adevărată cursă a tehnologiilor și a noului spațiu al informațiilor, ținând cont de serviciile tradiționale care au nevoie de progrese. Știm că sunt foarte multe țări și politicieni care atrag atenția că e nevoie de mai multă Europa. Însă atunci când e vorba de armonizarea efectivă a piețelor, toți aceștia se ascund în spatele regulamentelor protecționiste și le e teamă de o concurență loială. Ținând cont de răspunsurile anterioare pe care le-ați dat, ne dăm seama că nu e nevoie doar de discursuri despre eliminarea barierelor uh, în general. Trebuie să vedem ce se întâmplă și cu barierele actuale și vreau să vă întreb dacă veți veni cu o propunere pentru a elimina obstacolele în ceea ce privește libertatea de circulație a serviciilor pentru imobiliare, mediul de afaceri și servicii TIC antreprenorii și cetățenii nu mai pot aștepta pentru a vedea progrese reale și nu mai au chef să audă tot felul de scuze. Ar trebui să ne suflecăm mânecile și să dăm rezultate pentru cetățeni. Avem nevoie de angajamentul și de susținerea dumneavoastră în acest sens. Domnule Breton, vă rog. Mulțumesc. Este o chestiune despre care am vorbit deja și va reveni fără îndoială pentru că este o temă importantă a portofoliului uh, pe care îl voi avea dacă îmi veți acorda această onoare. Am spus deja, în primul rând trebuie să lucrăm plecând de la ceea ce avem și sunt de acord cu analiza pe care ați făcut-o, așa cum spuneam de altfel. Voi lupta împotriva protecționismelor regionale, văd care sunt barierele, ca și dumneavoastră, e foarte clar. Vreau să dau dovadă de pragmatism, dar să nu fiu dogmatic și vreau să mă centrez pe acele progrese care pot fi făcute rapid. Voi încerca, bineînțeles, dacă mă întrebați despre un angajament, mi-au, bineînțeles, acest angajament în fața dumneavoastră, va fi o temă majoră pentru mine, asupra căreia mă voi implica cu toate puterile. Se vorbește aici și de libertatea și spiritul întreprinzător, uh, există și problema fraudei și voi analiza situația să văd ce se întâmplă pentru a putea sancționa dacă e nevoie și voi utiliza această competență a mea, pot să vă spun încă de pe acum, și, bineînțeles, vom aplica regulile. A sosit momentul să o facem, cred. Și Mă refeream mai devreme la serviciile digitale. Revin la acestea. Este o chestiune oarecum nouă. Văd că, în sfârșit, există un alt fel de flux Uh, nu așa cum a spus dumneavoastră neapărat de la est la vest, ci invers, de la vest la est, pentru serviciile care au o valoare adăugată puternică pentru serviciile digitale. În Polonia, de exemplu, sunt uh, ingineri nemaipomeniți în servicii de securitate cibernetică, România, Republica Cehă și așa mai departe. Deci fluxul trebuie să meargă în ambele sensuri. Este un, semn, un semnal bun și eu am de gând să-l încurajez. Mulțumesc! Mulțumesc. O întrebare suplimentară, domnule Bielan? Mulțumesc. Dacă ținem cont de experiența dumneavoastră la vârful unor companii uh, în domeniul tehnologiilor, care credeți că sunt uh, regulamentele cele mai importante care ar fi ținut în frâu companii precum uh, Atos în ceea ce privește lanțul valoric? Noi valorăm munca serviciilor comisiei, comisiei, dar vreau să vă întreb dacă aveți o listă cu obiective pentru a schimba în bine viața companiilor. Și uh, doamna Gular a confirmat că va susține procesul legislativ uh, pentru toate progresele care s-au făcut între Comisie, Parlament și Consiliu. Veți confirma acest lucru și dumneavoastră? Am să dau un răspuns global la întrebarea dumneavoastră, dacă îmi permiteți. În primul rând, pot să vă spun că în mai multe sectoare de activitate și vom avea ocazia să vorbim despre politica concurenței, cu siguranță, și nevoia de a revizui această politică ținând cont de serviciile digitale și cred că Trebuie să ținem cont de ce s-a făcut la DGCOM, regulile sunt clare, trebuie să permitem libera concurență. Însă, atunci când există obstacole, nu e neapărat uh, vorba de marile uh, companii, în special problema e pentru IMM-uri. Ele sunt cele care suferă pentru că nu au mijloace necesare. Marile companii dispun de resurse, însă IMM-urile nu. Deci, practic, cel mai important pentru mine va fi să ajutăm aceste IMM-uri, să vedem ce se întâmplă, care sunt blocajele. Voi trimite oameni la fața locului și aici mă voi centra tocmai pentru a elibera acest potențial al pieții interne. Mulțumesc. Și acum din partea grupului GUE, domnul Bompar. Si, euh, monsieur le président. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Breton, în calitatea mea de deputat francez, sunt jenat Portofoliul despre care discutăm este important, este coerent, dar dumneavoastră nu ne puteți garanta astăzi că activitățile dumneavoastră din trecut nu vă vor influența deciziile pe viitor. Uitați-vă, spuneți că nu vreți să vă amestecați în dosarele care ar viza întreprinderea Atos. Despre ce vorbim noi? Despre susținerea industriei? Dar întreprinderea Atos a primit mai mult de 100 de milioane de euro în 2018 fonduri europene. Sectorul digital uh, în Europa avem doar un singur constructor al unui supercalculator, Atos. Uh, Dumneavoastră ați creat un sistem de trasabilitate pentru Philip Morris. În sectorul apărării, Atos este un prestătar major al uh, industriei militare. Despre spațiu Atos gestionează accesul la datele programului Copernicus. Deci, domnule Breton, dacă renunțați la toate subiectele care au vreo relație cu fosta dumneavoastră întreprindere, portofoliul dumneavoastră va fi gol și influența dumneavoastră va fi egală cu zero. Întrebarea mea <laughs> este următoarea. Dumneavoastră cereți astăzi că <laughs> postul de comisar a trebuit Franței să fie un, un loc de muncă fictiv? Un portofoliu fictiv? Vă mulțumesc, domnule Bompar. Răspund uh, la întrebarea dumneavoastră, fără nicio problemă, trei elemente. Nu am spus niciodată că uh, nu mă voi ocupa de aceste sectoare. Vă jucați cu cuvintele. Am spus că potrivit regulamentului Comisiei, articolul 4 și articolul 6, dacă există subiecte contractuale sau de relații financiare. Dar haideți să nu ne jucăm cu cuvintele. Vă dau un exemplu. Ați spus 100 de milioane, domnule Bompar, după care spuneți, uh, vorbiți despre HPC și apoi vorbiți de um, accesul la date. 135 de milioane în 2018. Și de ce 135 de milioane? 37 de milioane de euro prestatări între Atos și Comisie, prestatări servicii informatice, 85 de milioane pentru toți actorii uh, Eurocontrol, inclusiv Atos, pentru că aceași, aceasta este piața, este o piață de servicii publice și apoi 16 milioane de subvenții, 16 milioane de subvenții pentru două uh, programe, 500 de mii per program, care au fost alocați doar după ce am câștigat o, o, o cerere de ofertă. Vorbiți despre supercalculatorul, dar HPC este o întreprindere, o întreprindere care există. Ea va a câștigat contractul și nu e comisia aici care hotărăște și dacă va exista o cerere de ofertă și dacă tot va fi câștigător, eu nu voi fi înștiințat. Vorbiți despre uh, Codify. Codify care este un sistem de trasabilitate care a fost cumpărat de Atos atunci când am cumpărat Siemens și nu ține de grupul Atos, este doar o filială, ține doar de trasabilitate. Eu nu m-am întâlnit niciodată cu reprezentanții industriei tutunului și independența mea va fi totală. Voi fi un comisar pentru toate aspectele din portofoliu. Eh, please follow up. Mai aveți o întrebare, domnule Bompar? Domnule Breton, Ați citat codul de conduită al comiselor. Se spune acolo că comisarul evită orice situație susceptibilă să nască un conflict de interese, dar care ar putea să fie percepută din motive rezonabile ca atare. Cum explicăm asta cetățenilor europeni care uh, se uită că nu există risc de conflict de interese numai pentru că ați părăsit uh, conducerea unei întreprinderi și că ați vândut acțiuni valoare de 40 de milioane de euro în acest scop. Uh, vorbiți și despre concurenții la întreprinderea dumneavoastră, eventualii parteneri, a întreprinderea dumneavoastră în proiecte pe care ar fi putut să le aveți în comun, că spuneți că nu o să vă ocupați de interesele întreprinderii dumneavoastră. În urmă cu o lună am respins candidatura doamnei Gular. Domnule Brăto, din ce motiv, și pun această întrebare pentru dumneavoastră, dar și colegilor mei, din ce motive am acceptat astăzi candidatura dumneavoastră când am respins-o pe cea doamnei Gular, de ce credeți că ați meritat un tratament de favoare? Domnule Bompar, nu vreau niciun fel de tratament de favoare. Zero. Votați cum doriți. Dumneavoastră îmi dați legitimitate. Dacă mi-o acordați, foarte bine. Dacă nu, atâta e. Aceasta este regula. O respect. Dar eu am anticipat. Eu n-am așteptat ca dumneavoastră să hotărâți. Cu adevărat, vreau să spun tuturor concetățenilor mei, nu doar francezilor. Am spus că vreau să vin în fața dumneavoastră, indiferent de hotărârea pe care o veți lua, abandonându-mi toate mandatele și cedându-mi toate acțiunile și am făcut-o pe piață și nu prin intermediar. Dumneavoastră apoi veți hotărâ. Eu mi-am asumat răspunderea. Sunt total independent, dar vă rog să nu mai repetați. Eu în niciun caz nu mă voi detașa de acest sector. Voi fi prezent peste tot nu mă voi detașa, decât dacă, ca să respect regulile codului de conduită atunci când, domnule Bompar, cumva vor exista contracte cu relații financiare care vor ajunge la mine și eu nu voi fi cel care ia hotărârea. Eu țin la interesul general european. Um, thank you very much. Uh, now I pass the floor. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei Tesalo. Groups, we continue with questions. Am încheiat uh, intervenția din partea grupurilor politice. Continuăm acum cu intervențiile din partea comisiilor. Are cuvântul de la IMCO, domnul Andreea Schwab, uh, din partea grupului PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar desemnat. Ce vă pot spune, în sfârșit, e că mi-a plăcut că ați fost foarte clar în ce privește interesul general european, așa cum uh, spuneați. Și vă pot spune foarte deschis că uh, aș dori și eu să vă provoc puțin. Piața unică spuneați că este această locomotivă care a permis creșterea și convergența, dar trebuie să spun și că avem uh, nevoie pe această piață unică de o concurență, de condiții de concurență, astfel încât uh, toate statele membre și toate companiile din state membre să uh, concureze în condiții egale. Și vă pot spune că PPE-ul se bucură pentru fiecare companie de succes din Europeană și noi sperăm ca cu această legislație pentru piața unică să dăm posibilitatea întreprinderilor noastre să fie de succes. Dar Uh, dumneavoastră ați venit să ocupați la un post uh, la Bruxelles și de aceea aș dori să vă spun o uh, poveste. S-au complicat foarte mult lucrurile între timp. Am primit mai mulți președinți de guverne și toți trebuiau să completeze formularul A1 și mi-au povestit de cât de greu este și întrebarea mea este cum putem să facem de domeniul trecutului acest formular. Uh, domnule Breton, aveți cuvântul. Mi-a spus multe întrebări, domnule deputat. Formularul A1 Știu că e un subiect care vă preocupă. Vorbiți, de fapt, despre concurență. Întrebările dumneavoastră vizau uh, mai degrabă concurența. Să ne asigurăm că avem o concurență echitabilă și sănătoasă în Europa și mai ales pentru că vă refereați la formularul A1, ca toate IMM-urile să beneficieze de aceleași condiții. Și, cu permisiunea dumneavoastră, pentru că întrebarea este foarte amplă, aș dori să mă a, refer doar la IMM-uri. Avem politica concurenței, vom mai vorbi despre ea, dar mie mi se pare, sincer, astăzi, că regulile noastre de concurență nu sunt adaptate încă Uh, activității IMM-urilor. Formularul A1 este un exemplu, trebuie să simplificăm procedurile. Îmi pare rău că apelez la experiența mea, dar când am fost tânăr antreprenor, am creat chiar eu un IMM. Când ești singur, încă merg lucrurile, dar decizia cea mai grea din viață a fost când uh, am avut uh, un prim angajat, pentru că viața lui depinde de tine ca șef de uh, companie. Și deci, într-adevăr, lucrurile se complică. În Europa avem foarte multă tehnocrație și încerci, totuși, ca întreprindere, să crești, uh, să faci față unei licitații. IMM-urile nu participă suficient la aceste licitații. Ați văzut care este prezența lor? Este foarte greu, procedurile sunt foarte complicate și trebuie simplificate. Și deci concurența nu este rezonabilă. Într-adevăr, se favorizează astfel doar unii actori. Deci, din punctul meu de vedere, toate blocajele, mai ales uh, cele care sunt obstacole în calea IMM-urilor, voi încerca să le elimin prin știți că au probleme de finanțare, nu sunt plătite la timp, deci toate acestea sunt obstacole în calea concurenței. Și în proporție de uh, 99% uh, vizează întreprinderile europene. Eu voi fi de partea IMM-urilor. O întrebare suplimentară, domnul Schwab. Mulțumesc pentru răspuns. Suntem de acord, deci, că concurența din Uniunea Europeană trebuie permisă, dar trebuie să avem condiții egale pentru toată lumea. În anii viitori vom uh, avea uh, mai multe misiuni atunci când Uh, în condițiile în care diferența sau bogăția între vest și est, uh, între sud și est, este foarte mare. Cum putem să obținem o perspectivă de viitor pentru toți europenii, uh, respectiv că munca lor este răsplătită și deci că pot să aibă o viață, un trai reușit? Domnule Le Breton, puneți întrebarea crucială. Suntem un continent. Suntem un continent care se bazează pe diferențe, suntem suma diferențelor și a istoriilor inclusiv a istoriei recente. Și știu că există diferențe încă între est și vest și între nord și sud. Și pentru că sunt conștient de aceste diferențe, când uh, uh, a existat uh, propunerea mea de a deveni comisar desemnat, am acceptat, pentru că obstacolele sunt prea mari. Dar am și o veste bună. Știm ce ne rămâne de făcut. Suntem conștienți și potențialul pe care îl vom elibera dacă vom coopera strâns mână în mână, noi, Comisia Europeană cu parlamentarii, m-am întâlnit uh, în ultimile cinci zile cu un număr foarte mare de eurodeputați și am înțeles care sunt preocupările dumneavoastră și deci știu că împreună cu dumneavoastră, aleșii popoarelor care reprezintă cetățenii europeni uh, pe teritoriul europene, vom uh, descătușa aceste lacăt. IMM-ul uh, Invoi uh, va fi un uh, exemplu și vom încerca să eliminăm toate aceste obstacole care sunt piedici în calea pieței interne. Doamna Șaldemos are acum cuvântul, tot de la Comisia IMCO, în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc foarte mult, domnule Breton. În răspunsurile înscris pe care le-ați dat, o citați pe doamna von der Leyen, care spune, cred într-o Europa care să reconcilieze partea socială și piața. O Europa care să ajute pe toată lumea să-și uh, îndeplinească potențialul. Dumneavoastră doriți o piață unică care să fie în serviciul cetățenilor și chiar astăzi v-ați luat angajamentul ca nimeni să nu rămână în urmă. Trebuie să vă spun că asta sună foarte bine în urechile unui social-democrat. Totuși, dacă analizez planul dumneavoastră, nu văd nimic concret din acest punct de vedere. Văd planuri concrete pentru lumea afacerilor, dar nu și pentru partea socială. Nu știu dacă ne puteți spune mai multe cum vedeți și cum veți lucra pentru o Europa socială care să nu lase pe nimeni în urmă, care să fie în slujba tuturor. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc. Doamna Șaldemose, vă mulțumesc pentru această întrebare. Știu și din dezbaterile pe care le-am avut că este o temă importantă pentru dumneavoastră, așa cum tocmai ați reamintit, și importantă și pentru mine. Vroiam să reamintesc că există o a treia axă importantă pe care doamna președintă a reamintit-o de altfel și în această perioadă de tranziție, în această evoluție, e nevoie de măsuri însoțitoare pentru toată lumea. Voi lucra alături de prietenul meu și sper în curând uh, colegul meu, știți la cine mă refer, la domnul Schmidt, vom lucra împreună pentru a face progrese, pentru că în portofoliul său se află și acest aspect social, așa că am vorbit deja pe această temă împreună. Vom lucra alături și el este interlocutorul meu principal la comisie pe această temă. Ce pot să vă aduc eu însă, în primul rând? Fondurile, hub pe care doresc să, uh, hub pe care doresc să le dezvolt, lucru care este prevăzut de altfel și vom încerca să încercăm să formăm, să pregătim IMM-urile și toți actorii la nivel local, acolo unde sunt locuri de muncă. Deci, bineînțeles, e vorba aici de competențe, de formare și finanțare pentru toate acestea. Îmi doresc însă să merg chiar mai departe, pentru că această dimensiune uh, socială se referă și la noile meserii, la noile joburi care apar, de exemplu uh, pe platforme, o chestiune absolut esențială. Știm că la nivelul platformelor vedem multe, dorim să se ofere garanțiile sociale pentru lucrătorii pe platforme. Este un lucru despre care Parlamentul a discutat deja, Comisia de asemenea, și eu voi fi foarte atent să se aplice regulile care au fost elaborate pentru ca acești lucrători pe platformă, în jur de 10% din lucrătorii europeni, să fie și ei tratați la fel. Deci există măsuri pentru cetățeni, formare, Uh, competențe cu fonduri alocate special și, bineînțeles, tot ce putem face pentru meseriile noi, care și ele trebuie ajutate. Mulțumesc, doamna Moze. Întrebare suplimentară. Mulțumesc foarte mult și am să merg mai departe cu întrebarea. Când ne ocupăm de piața internă, încercăm să eliminăm barierele inutile și a fost una dintre ideile dumneavoastră, tocmai aceea de a face mai mult în acest sens. Însă cum o putem face pentru a asigura în același timp și protecția lucrătorilor? Pentru că multe din barierele de pe piața internă au un motiv, fie să protejeze lucrătorii, fie consumatorii. Deci cum se poate face acest lucru, înlăturarea barierelor și uh, să nu fie înlăturate dacă aceste bariere reprezintă o protecție pentru cele două categorii? Domnule Breton, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Barierele administrative care uh, împiedică libertatea de a funcționa trebuie evaluate în funcție de legislația europeană, dar, pe de altă parte, piața europeană nu înseamnă un sistem de protecție so- socială. Nu. Piața europeană uh, trebuie să uh, o spun încă o dată, nu poate să însemne uh, punerea sub semnul întrebării a sistemului de asigurări sociale, pentru că acesta este deja un achi. Trebuie protejat, este un soclu de drepturi și eu voi avea grijă de acest lucru. Deci, dacă se utilizează aceasta pentru a uh, aplica mai bine regulile concurenței, pot să vă spun că nu dau dovadă de naivitate aici. Îmi dau seama foarte bine ce vor să facă alții. Voi fi foarte atent cu instrumentele de care voi dispune, voi fi atent la ce se întâmplă și să fac uh, implementare, enforcement atunci când va fi nevoie. O voi face, vă asigur. Mulțumesc, domnul Christoph Grudler din partea Comisiei ITRE de la grupul Renew. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar desemnat. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră detaliată și completă. Aș vrea să vorbesc despre viitorul Fond European pentru Apărare, un instrument ambițios care trebuie să răspundă unei întrebări. Cum să cheltuim mai bine împreună? Cunoaștem cu toții lipsa de cooperare și lipsa de înțelegere între statele membre în domeniul securității și al apărării, ceea ce reprezintă un cost de 25 până la 100 de miliarde de euro pe an. Avem nevoie de acest fond de apărare care va completa, va coordona și va amplifica investițiile și cheltuielile statelor membre, precum și cooperarea acestora și va susține industria europeană a apărării, astfel încât aceasta să devină competitivă și inovantă și toate statele membre să poată să conteze pe ea. Cum putem să ne asigurăm de o folosire judicioasă a acestui fond pentru a finanța echipamente de apărare ultramoderne și mai ales interoperabile, dar care în același timp să corespundă unei adevărate nevoi operative și strategice pentru Europa și statele sale membre? Vă mulțumesc, domnule Breton. Vă mulțumesc, domnule deputat Christoph Grödler un subiect deosebit de important și cred că foarte bine ați formulat uh, întrebarea și principalele dificultăți. O muncă uriașă a fost uh, desăvârșită de Parlament și de fosta comisie. Uh, nu era de la bun început sigur că vom reuși. Să nu fim naivi. Europa astăzi trebuie să își acorde propriile mijloace ca să aibă propriul său sistem de apărare Știm care este istoria Europei și știm că este un subiect sensibil pentru mulți dintre dumneavoastră. Am reușit, totuși, să găsim un mijloc foarte inteligent din punctul meu de vedere și care este rodul muncii uh, uh, domnului președinte Krasnoevski, deci care ne-a oferit posibilitatea să federăm, pentru că, bineînțeles, uh, trebuie să avem niște tehnologii, să le căutăm. Deci să federăm toate țările europene și spun cu multă inteligență, pentru că da, mă voi bate pentru 13 miliarde. 13 miliarde pentru următorii șapte ani ar fi o pârghie enormă. Dar pentru fiecare proiect, un minim de trei întreprinderi care se vină din trei țări diferite. Ideea, bineînțeles, este să asociem pe toată lumea. Căci apărarea europeană, doamnelor și domnilor, nu este uh, doar de interesul a două, trei sau patru țări mari. Ne interesează pe toți și trebuie să începem să fim conștienți. Fondul de apărare are și acest scop. Eu voi fi vigilent pentru că peste tot în Europa să existe inclusiv întreprinderi mici și mijlocii care să participe, să participe și să profite de pe urma acestui proiect. Pentru că avem pe de o parte problema competențelor și apoi posibilitatea de a um, um, conștientiza um, opinia publică. Nu am răspuns în totalitate, dar dacă îmi puneți o întrebare de follow-up, profit ca să vă răspund. Deci, o nouă întrebare. Da, dacă îmi propuneți așa de amabil, nu pot să refuz. Deci, câteva informații suplimentare despre Fondul European de Apărare, segmentul de spațiu. Spațiul este deosebit de important, avem nevoie să elaborăm noi capacități, noi tehnologii spațiale, pentru că astfel putem să îmbunătățim capacitățile noastre de apărare și de securitate. Da, uh, există acest fond, 16 uh, miliarde de euro, care de fapt sunt folosiți pentru aplicații civile, precum Galileo sau EGNOS, dar cum putem să ne asigurăm că un cuantum important din acest fond de apărare va fi consacrat industriei spațiale de apărare? Industria spațială este indispensabilă. Europa este cel de-al doilea continent din lume în cursa spațială. Trebuie să-și mențină acest loc. Este indispensabil pentru autonomia și independența noastră. Dar, domnule deputat, Europa are o industrie spațială civilă. Va rămâne așa, domnule deputat. Dar vrem tehnologii duale. Tehnologiile pe care le vom folosi, de exemplu, în sectorul apărării, vor putea să fie folosite și în domeniul spațial cu aplicații civile, dar mai ales mă gândesc la Galileo. Galileo, acum avem uh, um, poziții precise la nivel de centimetru datorită noilor uh, tehnologii, mai ales cele cuantice, vom avea o precizie de mm, ordinul milimetrilor. Și mă gândesc și la Copernicus, care are această enormă capacitate de date, care iarăși sunt folosite pentru aplicațiile civile, uneori și pentru aplicațiile militare, eu voi favoriza tehnologiile duale și mai ales cele care au o dublă vocație, inclusiv în domeniul spațial. Mulțumesc! Acum domnul Esteban González Pons din partea grupului PPE și numele Comisiei Juri. Domnule comisar desemnat, bun venit aici. Dumneavoastră știți foarte bine că nu avem o lume analogică și alta digitală, avem o lume care în curând va fi doar digitală și nu o proprietate analogică și o alta digitală, o proprietate care este doar digitală pe viitor. Președinta aleasă a garantat că regimul proprietății intelectuale va fi adaptat acestei societăți digitale. Dacă nu avem o proprietate intelectuală sigură, e imposibil să elaborăm noi și să dezvoltăm inteligența artificială. Așa că vreau să vă întreb cum veți putea garanta acest regim adaptat etapei digitale pentru, intelectu- uh, drepturile de proprietate intelectuală în Europa și cum veți putea garanta investiții în inteligența artificială europeană pentru ca Europa să nu devină o colonie digitală a Statelor Unite sau a Chinei. Domnul Breton. Domnule deputat, mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Ca și celelalte teme, este o chestiune esențială. Dezbaterea legată de inteligența artificială ne afectează pe noi toți. Mulți dintre cetățeni se tem de altfel și tocmai din acest motiv președinta Leasă a cerut ca în primele 100 de zile să avem o poziție clară legată de aspectele etice pentru inteligența artificială. În primul rând trebuie să îi asigurăm pe cetățeni, așa cum am făcut cu regulamentul pentru protecția datelor, trebuie să avem linii directoare între noi, pentru că sunt diferențe între noi în Europa. E vorba de o chestiune etică de protecție a persoanelor pentru a ști cum se fac algoritmurile. Deci asta vom încerca să definim între noi și de altfel nu spun că vom reglementa în aceste 100 de zile. Vom vedea ce se va face la nivelul colegiului, voi da dovada de solidaritate, dar deocamdată nu mă gândesc la reglementare, ci doar să avem o viziune pe care, bineînțeles, o vom partaja cu dumneavoastră, vă vom consulta. Trebuie să implicăm Parlamentul pentru că e vorba de toate milioanele de cetățeni care vor să audă ce se întâmplă pe această temă vom avea niște linii directoare pentru a ști ce se poate și ce nu se poate face. Pe de altă parte, inteligența artificială înseamnă trei lucruri. În primul rând, date. Deci, e nevoie de acces la date. Vom vorbi dacă flux liber de date sau nu. Sunt date care sunt accesibile în mod liber, altele pe care nu le dorim libere le păstrăm pentru noi și voi vorbi despre o altă temă importantă, inteligența artificială pentru industrie, absolut esențial. Pe lângă date, puterea de calcul, servere care vor funcționa pe baza algoritmilor și al treilea element, algoritmii. Dar e nevoie de toate cele trei de care trebuie să ținem cont pentru a avea o politică adevărată pe tema inteligenței artificiale. Acest triunghi date, în primul rând, voi fi și comisarul pentru date, puterea de calcul. Avem nevoie de operatori excelenți pentru a avea o putere de calcul nemaipomenită în Europa și după aceea algoritmii și aici pentru întrebarea suplimentară. Dacă doriți, vă pot da mai multe detalii. Domnule Ponț, întrebare suplimentară. Vă mulțumesc. Atunci uh, aștept uh, următoarele dezbateri pe care le vom avea cu dumneavoastră pe această temă. Președinta aleasă v-a cerut să vă gândiți la suveranitatea digitală europeană, ceea ce este important pentru că printre primele 15 mari companii digitale în lume, niciuna dintre ele nu este europeană. Însă această suveranitate digitală va intra în conflict cu suveranitatea statelor membre și pentru pe piața digitală și pentru inteligența artificială vor exista bariere. Așa că vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre suveranitatea digitală europeană și care este părerea dumneavoastră despre protecția protecționismul digital și, în general, despre protecționism. Eu sunt împotriva protecționismului, asta pentru a vă da un răspuns imediat și de manieră generală. Cred că protecționismul nu reprezintă soluția, e nevoie de altfel de soluții și voi reveni. Vreau să aduc omagiu aici încă o dată vicepreședintelui Ansip, care este aici în fața mea și care a făcut o muncă excelentă pe această temă. Eu am încercat cu toată modestia să ajut în cealaltă viață a mea în calitate de european și vă aduceți aminte, domnule președinte Ansip, vă aduceți aminte luptele pe care le-am dus împreună pentru fluxul liber de date și lupta pe care am dus-o eu cu Jim Schlave, care era pe vremea aceea copreședinte la EASP și încercăm să spunem tuturor companiilor, atenție, atenție la datele voastre. Datele europenilor trebuie stocate, prelucrate, procesate în Europa, tocmai pentru a evita ca alții să aibă acces fără ca noi să știm. A fost o adevărată cruciadă pe care am dus-o împreună și sunt foarte mândru că am făcut-o alături de dumneavoastră și mulțumesc pentru ce ați făcut pentru Europa. Deci asta este viața mea, pot să vă spun. Puteți fi convins că vreau o Europa care să gestioneze aceste date, să le poată și partaja cu criterii clare, ținând cont și de aspectele industriale, bineînțeles. E vorba de uh, TIC, Industria 4.0 și așa mai departe și mă voi opri aici, dar pot să vă spun că mă interesează această temă. Sunt absolut alături de dumneavoastră, alături de comisia dumneavoastră pentru a ne gândi împreună și cred că vom putea face progrese rapid pentru că avem aceeași viziune și, dacă e nevoie, vom și legifera. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, Timo Volken, din partea Comisiei Jurii, grupul SD. Domnule președinte, mulțumesc uh, foarte mult. Uh, domnule comisar desemnat, veți fi un fel de supercomisar dacă sunteți numit în funcție, vă veți ocupa de spațiu de apărare și politica de apărare. Cum veți uh, avea o, o muncă de calitate în toate aceste uh, DG-uri? Asta este prima mea întrebare. Eu fac parte din Partidul Socialiștilor și Democraților. Avem uh, exigențe foarte clare în ceea ce privește problemele etice pentru comisie. Ați spus că ați. Uh, uh deci avut uh, acțiuni la Atos uh, de, uh, în valoare de milioane de euro. Nu avem nicio dovadă în legătură cu cedarea lor. Nu știu, le-ați cedat unui membru al familiei, aveți și drepturi de pensii la Atos. Iată întrebarea mea. Până acum, întrebările la întrebările colegilor în ce privește conflictul de interese au fost destul de uh, confuze, iar interpretarea dumneavoastră articolului 2.6 și 4 din uh, codul de conduită a fost foarte uh, la obiect. Aș dori să știu dacă am înțeles bine, uh, dumneavoastră doar vă refereați la aceste două articole în sens uh, strict? Mulțumesc pentru întrebări le accept pentru că sunt importante și vreau să vă uh, aduc câteva lămuriri. Mă întrebați dacă am cedat toate acțiunile pe care le-am avut la uh, întreprinderea pe care am părăsit-o și de la orice întreprindere. Am estimat că este de datoria mea să o fac. Am făcut-o înainte de audiere. Am apelat la o bancă, banca mea, o bancă franceză. Mulți francezi au cont la această bancă și am vândut acțiunile pe piață și iată vă pun la dispoziție certificatul conform căruia vânzarea s-a făcut pe piață și nu le-am cedat uh, niciunui membru al familiei. Voi transmite acest certificat uh, doamnei președinte. Dacă doriți, puteți avea acces la acest document. E normal să îmi uh, cereți această dovadă. E normal, așa funcționează democrația. Respect aceste principii. A spus că am fost confuz în răspunsurile mele. Eu am crezut că sunt foarte clar și o spun acest lucru din nou. Niciodată nu mă voi detașa de uh, elemente din uh, domeniul de care mă voi ocupa. Nu mai uh, voi uh, avea niciun fel de interes, nicio acțiune întreprinderile respective. Am zero acțiuni. Deci e clar că uh, nu mă voi uh, detașa de luarea de decizii. Poate că nu vă place, nu veți uh, vota pentru mine, mă voi duce acasă, dar voi asuma în totalitate funcțiile și răspunderile care îmi revin. Însă, dacă și o situație rară, dacă ar trebui să iau o decizie în ce privește o întreprindere, nu voi lua eu decizia, ci voi transmite decizia comisarului uh, uh, care va trebui să ia decizia în numele colegiului. Și voi merge și mai departe, să zicem la DG Concurență, Atos, grupul Atos ar trebui să facă o achiziție și că ar veni această decizie la Colegiul Comisarilor, nu voi participa la la decizie, voi părăsi sala. Știu care sunt regulile de guvernanță, le-am uh, uh, aplicat cu aceeași rigoare, cu aceeași strictețe uh, și aceasta, deci în sensul, uh, în interesul general european. Mulțumesc. Domnul Volcan, întrebare suplimentară. Mulțumesc. N-ați răspuns la întrebarea legată de drepturile la pensie și v-aș ruga dacă se poate să vă referiți și la ele. Există o perioadă de cooling off, așa se numește, când un comisar vrea să treacă în industrie, în mediul de afaceri, timp de 2 ani. Credeți că ar fi logic ca și invers să se procedeze la fel? Deci dacă cineva trece din industrie la comisie, această perioadă de cooling off ar întări, cred eu, încrederea cetățenilor în democrația noastră. Colegul Zinchevicius, care uh, a venit și el la audiere, a făcut, uh, era foarte avangardist, el a încercat să evite un posibil conflict de interes și a spus că, bineînțeles, că dacă se uh, uh, întâlnește cu factori implicați, atunci uh, va uh, încerca să apere democrația și, foarte sincer, eu mi-aș fi dorit ca aici, în fața Parlamentului European, Să repet? A, a, cred că am înțeles întrebarea dumneavoastră. V-ați uh, terminat întrebarea? Puteți să-mi puneți uh, în germană. Deci voi folosi ultimile 10 secunde sau vă las 10 secunde ca să răspundeți. A, funcționează din nou, minunat. Mai multe întrebări? Pot să-mi termin întrebarea, da? Deci colegul dumneavoastră comisar a avut uh, o atitudine foarte ofensivă. Uh, vă puteți închipui că dacă vor fi discutate subiecte care sunt de competența grupului ATOS, uh, nu vă veți lua aceste decizii tocmai pentru a evita conflictul de interese. Da, este o sugestie foarte bună. Chiar aveam intenția să spun dar pentru că îmi ridicați mângea la fileu, iată, iau acest angajament, niciodată, pentru ca lucrurile să fie clare, nu voi primi un membru al unei companii pe care am uh, primit-o singur în birou. Codul comisarilor impune că atunci când uh, primești uh, lobiști, actori industriali, să nu fii singuri. E uh, public, agenda mea va fi publică, întâlnirile, conținutul întâlnirilor vor fi făcute publice, dar voi cere chiar mai mult, voi cere, voi cere doamnelor Gabriel și Vestager să fie acolo ca să nu fie niciun fel de ambiguitate, nici pentru mine, pentru că, odată, eu mă ocup de acest portofoliu, voi respecta regulile și pentru comisar, dar e o sugestie foarte bună. Nu voi primi niciodată singur un membru al unei companii pe care am condus-o ca să nu fie niciun fel de ambiguitate. Ați vorbit de drepturile de pensie? Da, am uh, pensie. Am spus că pensia a fost uh, lichidată, deci este o pensie cu prestații definiți, definite. O societate de asigurări trebuie să mi-o verse, deci am cerut ca ea să nu fie plătită cât voi fi comisar, mi se pare o firesc, pentru că nu se poate să ocupi uh, o funcție de comisar cu salariul respectiv și să beneficiezi și o pensie această pensie nu mai are nicio legătură cu Atos nici de departe. Dacă Atos dă faliment, voi avea totuși pensie, dar în orice caz, asta a fost cererea mea. Nimeni nu mi-a impus acest lucru. Am spus doar că nu doresc să primesc pensia decât după ce voi fi părăsit uh, comisia, sper peste 5 ani dacă mi-acordați încrederea. Mulțumesc. Următoarea întrebare, domnul Andresen, Andrus Rasmussen din partea verzilor în numele comisiilor IMCO și ITRE. Vă mulțumesc, domnule Breton. Sunt de acord cu dumneavoastră că este important ca Europa să fie pregătită pentru era digitală. Ați menționat și directiva e-commerce și v-ați luat un angajament față de principiul responsabilității limitate, care este foarte important. În răspunsurile scris ați menționat noi reguli pentru a susține companiile europene și în iulie anul acesta ați spus că persoanele vor fi plătite pentru datele lor pe viitor. astfel încât aceștia să-și mențină datele private. Dumneavoastră spuneați că e nevoie de un comisar pentru date. Pentru noi, verzi, e vorba de un drept al consumatorilor care nu poate fi negociat și vreau să vă întreb cum putem avea încredere în dumneavoastră ca și comisar dacă ținem cont de declarațiile pe care le-ați făcut mai recent uh, anul acesta în legătură cu protecția datelor, pentru că aveți datoria de a proteja toți consumatorii europeni pentru protecția datelor lor. Și în legătură cu asta vreau să vă întreb, veți veni cu o propunere de întărire a securității și vieții private, de exemplu, în ceea ce privește produsele uh, conectate? Domnule Breton, da, foarte multe întrebări. În primul rând, întotdeauna mi-am dorit, uh, indiferent pe ce post mă aflam, să îi sensibilizez pe cetățenii europeni asupra faptelor că datele lor, în primul rând, le aparțineau și aveau valoare, în al doilea rând. Important asta pentru mine, pentru că am văzut deseori în viață uh, persoane, companii care nu aveau grijă de datele lor, care le aparțin totuși. Tocmai asta vroiam să spun și așa trebuie văzută declarația mea, datele vă aparțin, deci va trebui să faceți cu ele ce vreți. Bineînțeles, există și alte date care sunt libere, accesibile și alături de președintele ANSIP ne-am luptat pentru libera circulație acestor date, care este fundamentală pentru Europa. Însă ce pot să vă spun eu este că pe această piață comună a datelor și mă gândesc aici și la datele industriale care vor ține de acest portofoliu, date esențiale pe care companiile vor dori să le păstreze pentru ele, de exemplu secretul de fabricație, cercetare, dezvoltare și așa mai departe și alte date care vor trebui trebui partajate pe sectoare de activitate, în mod anonim sau nu, tocmai pentru a beneficia de pe urma progreselor făcute în domeniul inteligenței artificiale, de exemplu. Deci există această dublă fațetă uh, pe de o parte e nevoie de protecție, pe de altă parte e nevoie de o liberă circulație. Și de altfel, tocmai asta face regulamentul atunci când abordează problema datelor pe continentul european și contez pe această misiune și în continuare. Vorbiți despre securitatea cibernetică, mă bucur, să știu că sunteți raportor, vreau să vă felicit pentru munca făcută, bineînțeles v-am urmărit înainte de a veni aici, ați avut un rol esențial pentru a sensibiliza companiile pe aceste teme și e adevărat, trebuie să ne punem uh, problema securității cibernetice, mai ales atunci când fabricăm obiecte, mai ales atunci când aceste elemente sau obiecte sunt compuși esențial pentru organisme vitale. Deci, securitatea cibernetică este un element asupra căruia, căruia vom lucra împreună pentru că trebuie să avansăm. Întrebare suplimentară? Mulțumesc! Pentru noi ar fi fost mai bine să avem niște răspunsuri mai concrete. O altă temă importantă este pentru noi, dacă dorim să întărim Europa și ea să fie pregătită pentru era digitală, avem nevoie de o comisie independentă și dacă veniți din partea unor companii digitale precum Atos, aveți multă experiență, însă s-ar putea să existe și probleme cu asta în răspunsurile înscris ați răspuns la câteva întrebări de acest gen, de asemenea în dezbaterea de astăzi și vreau să vă întreb dacă vă veți abține uh, în legătură cu deciziile financiare, ați spus, legate de Atos, dar nu e vorba numai de decizii financiare, e vorba și de reglementare. Atos lucrează pe inteligență artificială, telecomunicații, cercetare, spațiu și așa mai departe, pe multe domenii importante și vreau să vă întreb ce fel de decizii credeți că puteți lua în legătură cu industria digitală fără ca Atos să fie afectat. Deci ce puteți face dumneavoastră în calitate de comisar cu acest portofoliu fără a avea o influență asupra acestei companii Atos? Înțeleg întrebarea dumneavoastră și am să o spun din nou. Ați citat aici o serie de domenii în care, într-adevăr, compania Atos a lucrat, dar, din fericire, nu este singura companie în acest sector. Din 45 de miliarde, Atos reprezintă doar 0,1% din subvențiile pe care le-a primit în ultimii ani, deci 15 milioane anul trecut. Deci mai sunt și multe, multe alte companii, din fericire. Deci, uh, bineînțeles, pe mine mă interesează ansamblu și nu mă voi detașa de acest sector, după cum vă spuneam. De altfel, așa cum am făcut-o atunci când am devenit ministru în guvernul Franței. În portofoliul meu intrau Operatorii de telecomunicații, un sector pe care îl cunoșteam foarte bine, veneam din acel domeniu, am reglementat acest domeniu și am utilizat toate instrumentele la dispoziția mea tocmai pentru a vedea unde sunt problemele și a le soluționa. Eram ministru și eram foarte intransigent. Și asta nu înseamnă că vin dintr-un anumit sector. Dacă cineva e avocat aici și totuși ajunge la comisie, poate să vorbească despre drept. De aceea eu nu mă voi detașa de subiecte care au legătură cu Franța, de exemplu, numai pentru că sunt francez. Deci nu, nu mă voi da la o parte și voi acționa ținând cont de interesul general peste tot unde va fi vorba de portofoliul meu. Mulțumesc, domnule Breton. Următorul vorbitor, domnul Paolo Borchia din partea ITRE, grupul IDE. Vă mulțumesc. Dumneavoastră ați vorbit despre Fondul European de Apărare, care a fost menționat în dezbaterea de astăzi și de altfel și în răspunsurile dumneavoastră în scris. Așa cum a spus presa, atunci când Ursula von der Leyen era ministră în țara sa, a a avut poziția pe care o cunoaștem cu toți apropo de crearea acestui fond. Și grupul Atos avea interese foarte importante pentru ca acest fond să fie creat. Acum face parte din portofoliul dumneavoastră, de unde și temerile noastre legate de neutralitatea dumneavoastră și garantarea acestei neutralități. Cred că ar trebui să atragem atenția asupra următorului lucru. Vânzarea totală a acțiunilor dumneavoastră nu este o garanție suficientă între noul dumneavoastră rol de eh, responsabil cu reglementările și eh, fostul dumneavoastră rol de patron. Știm că Atos a primit mai bine de 60 de milioane finanțare europeană. Cum puteți să garantați independența evaluării proiectelor prezentate de Atos sau alte întreprinderi de uh, felul în care dumneavoastră judecați uh, până în urmă cu câteva zile și cum putem să fim siguri că veți uh, gestiona uh, în mod integru Fondul European de Apărare? domnul Brăto. Vă mulțumesc pentru această întrebare, domnule deputat Paolo Borchia. Încă o dată, înțeleg, vă înțeleg întrebările. Aveți dreptate de data aceasta în ce privește cifra. Vă felicit. 60 de milioane, cam asta a fost suma uh, pe o perioadă de șase ani de care a putut dispune întreprinderea sub formă de subvenții. Și, repet, era vorba despre um, achiziții publice, cereri de ofertă, unde ne-am depus candidatura și uh, am fost uh, selecționați și în, pe baza liniilor directoare. Uh, reamintesc că au fost 105 uh, proiecte, 45 de milioane din 45 de miliarde, deci 0,01%. Acesta a fost cuantumul subvențiilor pe care le-a primit întreprinderea mea. Multe alte întreprinderi europene au primit mai mult, dar asta nu înseamnă că aceste întrebări, atunci când sunt puse, atunci când serviciile, în momentul în care analizează o cerere de ofertă, nu consultă comisarul există o regulă foarte precisă, o procedură precisă, totul este transparent și tocmai această transparență este principala garanție. O să puteți să constatați uh, cum se face atribuirea contractelor. Nu comisarul hotărăște cui este atribuit contractul. Vă atrag atenția, nu comisarul hotărăște. E vorba despre aplicarea regulilor juridice de la comisie, în totală transparență. Dar dacă uh, s-ar pune această întrebare comisarului, se poate întâmpla, uh, Um, nu eu voi lua hotărârea ca să evit orice bănuială. Oricum vă mulțumesc că îmi dați voie să abordez încă o dată acest subiect și sper să fiu suficient de clar. Vă mulțumesc. Aveți o, încă o întrebare, domnule Borchia? Vă mulțumesc. Da, toate aceste întrebări despre integritate sunt firești, știind că candidatura dumneavoastră uh, abia a fost acceptată de Comisia de Afaceri Juridice. De fapt, a fost doar o diferență de un vot. Eu știu că funcționarii de la Parlamentul European uh, și ei sunt uh, um, scrupulos uh, observați ca să ne asigurăm că uh, în anii care au precedat intrarea lor în Parlamentul European, nu au desfășurat niciun fel de activitate care să fie contrară intereselor Uniunii. Dumneavoastră ați abandonat Atos doar în urmă cu câteva săptămâni. Eu mă întreb, dacă oricare alt funcționar care ar trebuie să nu fi fost implicat într-un conflict de interese cu 5 ani înainte de a-și prelua funcția. Credeți că la dumneavoastră câteva săptămâni reprezintă o perioadă suficientă? Domnul Brăton, da, vă mulțumesc pentru această întrebare. Mă invitați să vorbesc despre un subiect care mă pasionează, guvernanța. Pentru funcționare Parlamentului este 5 ani, pentru comisar este 10 ani declarația noastră uh, se completează pentru perioada de 10 ani înainte și această declarație a fost uh, supusă atenției Comisiei de Afaceri Juridice și dacă îmi dați voie, un mic punct de guvernanță, Comisia de Afaceri Juridice nu a votat în ce mă privește pe mine. A hotărât, este o structură independentă, nu știu, n-am văzut rezultatele, dar a hotărât, într-un mod democratic și votând, că nu era nevoie să mi se pună întrebări suplimentare. Nu a votat dacă eram o persoană integră sau nu. Bazându-se pe declarația mea de interese, a constatat că nu exista conflict de interese și dacă era nevoie de întrebări suplimentare, a existat. Am văzut că Domnule Bolton, sunt mulțumit să răspund la întrebări suplimentare dacă sunt adresate. Aceasta este democrația, dar așa o mică precizare de guvernanță. Să știți exact ce a făcut Comisia Jurii. Next speaker. Mulțumesc, doamna Izabela Helena Cloci, din partea grupului ECR și de la Comisia ITRE. Observujemy tutaj... Mulțumesc. Constatăm aici că dumneavoastră știți foarte multe despre industrie și în calitate de eventual comisar acest lucru este important. Aș vrea să vă pun o întrebare de caracter general, o întrebare care afectează o bună parte a industriei și vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu viitorul listei produselor strategice în UE. Știm că e vorba de produse uh, pentru care uh, nu există înlocuitori. Am văzut că din 2015 uh, s-a făcut această listă și Comisia Europeană și mai precis Direcția generală care va fi uh, condusă de dumneavoastră actualizează această listă la fiecare trei ani. Deci, în curând, se va face o revizuire a acestei liste. Iată care este întrebarea, domnule Breton. Ce credeți dumneavoastră? Se vor face schimbări pe această listă sau nu? Care este opinia dumneavoastră în legătură cu viitorul acestei liste cu produse strategice și în legătură cu protecția economiei? Ceea ce mă interesează în special, domnule Le Breton, este să știu dacă carbonul care este esențial pentru producția siderurgică va fi și el inclus Uh, pe această listă și pentru cât timp, pentru că fără acest carbon special e clar că nu vom putea avea niciun fel de producție siderurgică în Europa. Deci, pentru că vorbim despre asta, ar fi bine să am un răspuns de la dumneavoastră. Ieri am avut chiar o dezbatere pe această temă și cred că este o temă esențială. Mulțumesc, uh, doamnă deputat, pentru această întrebare. Este o întrebare într-adevăr esențială care se află în centrul preocupărilor mei, chiar mele, chiar de astăzi, dar de mâine, dacă voi fi comisar de către dumneavoastră, cu atât mai mult. Materia primă este o temă esențială, este o temă critică și, în mod general, cu toții ne gândim la pământurile rare, de exemplu, cobalt și alte materiale care sunt compuși extrem de importanți pentru elaborarea produselor noastre și pentru dezvoltarea noastră strategică și tehnologică industrială. Fie că e vorba de diverse domenii, spațiu sau și pentru tehnologiile verzi, în primul rând, e nevoie de o diversificare a surselor de aprovizionare. Mi-aduc aminte că în 2017 S-au publicat 27 uh, de materii uh, prime, o nouă listă care va fi publicată în curând. Este o temă pe care o cunosc foarte bine, deci voi fi foarte atent. O listă care trebuie um, actualizată și voi da dovadă de perspectivă pe acest domeniu. Pentru că E vorba până la urmă de suveranitatea industrială și tehnologică a Europei. Este o, o adevărată foaie de parcurs care uh, mi-a fost mânată în cadrul acestui portofoliu, deci este o temă pe care o voi analiza cu multă atenție. Deci o nouă publicarea datelor în 2020. Vom lucra alături de Parlament, trebuie să ne punem cu toții de acord și în spatele acestei strategii e nevoie de diversificarea surselor de aprovizionare, strategii de filieră și, bineînțeles, posibilitatea de a utiliza anumite fonduri structurale pentru ca și în Europa să avem, pentru că se descoperă acum în Europa zăcăminte care ar putea fi utilizate pentru acești compuși critici, pentru aceste materii strategice care acum ne vin din afară, deci ar fi bine să îi ajutăm să se dezvolte dezvolte și în aceste domenii. Oricum, este o temă extrem de importantă. Doamnă Cloț, o întrebare suplimentară? Da, mulțumesc foarte mult pentru acest răspuns și uh, pentru faptul că confirmați importanța acestei teme. În răspunsurile în scris pe care le-ați oferit, spuneați că partea europeană în acest pact uh, ecologic uh, trebuie să includă și partea industrială. Transformarea tehnologică este o parte importantă, am văzut-o și aici la Parlament, unde s-a dezbătut pe larg această dezvoltare ecologică. Însă pentru fiecare schimbare e nevoie de timp și de bani, de mulți bani. Așa că vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu ideea că uh, gazele reprezintă un rol important în transformarea economică, mai ales pentru industria. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să susțină infrastructura de gaze în viitorul apropiat. Sper să-mi răspundeți la această întrebare, pentru că este extrem de important pentru noi. Ne va ajuta asta pentru decizie, să știm dacă vom vota pentru sau nu. Vă mulțumesc pentru întrebare și am să răspund special la ultima întrebare pe care mi-ați pus-o. E clar că în Europa avem nevoie de o diversificare a resurselor energetice și eu voi fi acel comisar care, nu comisar de energie, pentru că nu sunt asta, dar de la din portofoliul meu, voi încerca să favorizez acele tehnologii care să ne permită o adevărată diversificare a surselor de energie. Și e clar, știu uh, care sunt mizele în domeniul gazelor, cunosc foarte bine relațiile de forță și geopolitica în spatele acestei chestiuni, deci trebuie să o spun, pentru independența Europei e nevoie și de o independență energetică. Și asta înseamnă diversificarea surselor de aprovizionare, incluzând aici din ce în ce mai mult uh, uh, surse de energie verde. Deci voi fi un comisar care va aduce acest mix energetic care este absolut necesar și uh, criteriu prealabil al independenței noastre. Mulțumesc! Doamna Sabine Verheyen, din partea PPE, președinta Comisiei Cult. Chair, Commissioner Designate, considering the breadth... Mulțumesc. Având în vedere uh, amplitudinea portofoliului dumneavoastră, ne puteți asigura că politicile de media și audiovizuale vor uh, primi prioritatea și sprijinul necesar, având în vedere că este vorba de una dintre chestiunile cele mai importante și multifacete cu care vă veți uh, confrunta. Și dacă așa va fi, care va fi prioritatea dumneavoastră în acest domeniu? având în vedere și natura duală a acestui uh, domeniu care uh, depășește considerațiile de piață internă. M-ar interesa, de asemenea, să știu dacă intenționați să cooperați și cu alți uh, comisari, cu doamna Iurova și cu doamna Gabriel, pentru a vă asigura că avem o abordare coerentă și, coerent, și consecventă în ce privește mass media. Aș dori să știu, de exemplu, cum prevedeți coordonarea și cooperarea cu doamna Gabriel pentru uh, asigura coerență în implementarea între partea media și partea culturală a programului Europa Creativă. Mulțumesc, domnule Breton. Mulțumesc, doamna Sabine Verheyen. Știu uh, cât de mult uh, v-ați implicat pe aceste dosare în calitate de coraportor. raportor Ați făcut o treabă absolut minunată împreună cu colega dumneavoastră, uh, Petra uh, Camarevert. Am spus în discursul meu uh, de introducere că cultura este extrem de importantă pentru Europa și din punct de vedere economic. Pentru că avem și aici revoluția digitală și deci este clar că această dimensiune este o miză pentru continentul nostru ca el să-și mențină diversitatea pentru a încuraja creativitatea uh, actorilor noștri, dar și pentru a le pune la dispoziție instrumente pentru a lupta uh, pe picior de egalitate cu mari actori globali, ați obținut o cotă de 20 până la 30%, va trebui să o implementăm, este extrem de important pentru creatorii europeni. Și de ce spun acest lucru? Pentru că există și un impact asupra societății imens. Pentru că, practic, sunt afectați toți cetățenii europeni. Nu e vorba de un subiect neînsemnat, e vorba de un subiect imens. Dar, ca și celelalte, avem această axă pe care o reprezintă uh, latura digitală. Și apoi rolul de intermediere jucat de către marile platforme. Bineînțeles că sunt de partea dumneavoastră, am și discutat. Știu că la programul media și în programul Știți că doi comisari se ocupă de aceste domenii, eu și doamna uh, Gabriel, o cunosc de foarte mult timp, am cooperat deja foarte bine uh, în mandatul anterior. Vom continua să cooperăm. Ea se va ocupa de uh, partea ei, eu de partea media, pentru ca toată această industrie să continue să se dezvolte trebuie să o protejăm, să o transformăm și uh, să o proiectăm pe viitor. Doamna Verhaien. Ați spus deja, directiva pentru serviciile audiovizuale a intrat în vigoare anul trecut și acum este în uh, procesul de transpunere în statele membre. A fost unul dintre cele mai importante uh, documente legislative din uh, mandatul anterior. Această directivă viza regimul uh, între furnizorii de uh, servicii digitale. Un sistem care a funcționat uh, în ultimii 20 de ani, dar uh, trebuie să fie revăzut pentru a ține cont de platformele digitale care au apărut. Care este uh, poziția dumneavoastră având în vedere directiva privind serviciile electronice și actul privind serviciile digitale? Cred că acest act privind serviciile digitale și revizuirea directivei comerțului electronic din 2000 trebuie să intervină. Am spus deja Răspunderea platformelor uh, e, trebuie să fie foarte clară. Eu am o deviză, nu trebuie să avem o supraveghere generalizată, nu trebuie să punem sub semnul întrebării principiul originii și trebuie să adaptăm principiul responsabilității. Bineînțeles că există răspunderi și obligații la nivel de platforme, s-a luat decizia, nu vom face decât să adaptăm această directivă privind comerțul electronic, trebuie să fie schimbată, cred că uh, la aceasta făceați aluzie în întrebare, am, m-am referit deja la acest aspect și îmi iau angajamentul în fața dumneavoastră să lansez un plan de acțiune media și audiovizual pe care îl vom pregăti împreună cu permisiunea dumneavoastră, pentru că știu că aveți foarte multe sugestii în acest sens. Va trebui acum să îl pregătim și să folosim și ce s-a făcut până acum. Cum se calculează 30% din conținuturi pe operă, pe minute, o dezbatere pe care va trebui să o uh, tranșăm. Eu sunt pentru calcularea minutelor. Mulțumesc. Următorul vorbitor de la IMCO, domnul Carleskind. Mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc, uh, domnule Breton, pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, mulți colegi au vorbit despre trecutul dumneavoastră, așa că n-are rost să revin la această temă. Câteva întrebări. Ah, dacă considerați că e jenant să fiți astăzi ah, candidat la comisie când ați fost ah, ales regional și așa mai departe, dacă e jenant să fiți responsabil cu această industrie când ați creat propria dumneavoastră IMM, dacă vi se pare jenant să vă ocupați de serviciile digitale când ați fost șeful unei companii importantă în acest domeniu sau în domeniul tehnologiilor când dumneavoastră ați fost șeful unei companii companii care s-a luptat pe piețele internaționale pentru a ajunge la această suveranitate tehnologică europeană. Am răspunsul meu, nu-mi permit să o spun aici, însă să ajungem la o altă temă, chestiunea de mediu, chiar dacă uh, ați început deja să vă referiți un pic la ea. E o, o miză enormă pe care a prezentat-o Ursula von der Leyen, aceasta a pactului ecologic. Vreau să vă întreb în ce măsură veți include chestiunea schimbării climatice în portofoliul dumneavoastră și ce rol va avea sectorul digital european într-o evoluție mai durabilă a acestuia. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare și comentariile pe care le-ați făcut. Tocmai în acest sens, uh, președinta aleasă uh, mi-a spus că ar trebui să accept această propunere, ținând cont de diversele domenii de activitate pe care le-am cunoscut și în care aveam experiență în trecut. Într-adevăr, acest Green Deal, acest pact ecologic este o temă esențială și tranziția ecologică nu este doar o declarație, nu sunt cuvinte în vânt, e o adevărată strategie industrială, eu cel puțin așa o văd și voi utiliza toate resursele pentru a face asta, alături de vicepreședintele Timmermans, pentru a implementa această viziune, pentru că este o viziune pe termenul 2050, dar 2050 e mâine. Dacă dorim, de exemplu, să începem o transformare, o schimbare a fabricilor pentru a schimba modalitățile de producție, schimbarea sectorului industrial înseamnă 25 de ani. Asta am trăit-o pe pielea mea de mai multe ori. 25 de ani, 25, ajungem plus 5 la 30 de ani. Deci dacă dorim să atingem obiectivul în 2050, înseamnă că în următorii 5 ani trebuie să luăm decizii pentru ca sectorul industrial să fie transformat până în 2050 pentru a atinge obiectivele noastre. Deci este un motor de schimbare enorm pentru industria noastră. Planul de acțiune e clar. În primul rând, acțiuni sectoriale, am menționat deja câteva dintre ele, mai sunt și alte acțiuni, economia circulară, un nou cadru legislativ pentru produse, toate chestiunile care țin de obsolescența programată, și aici sunt afectate multe alte elemente, facilitarea rolului tehnologiilor pentru uh, schimbarea energetică, uh, reducerea uh, planului de carbon și aici este implicat sectorul digital pentru că uh, și acest sector generează multe emisii de dioxid de carbon, sunt multe de făcut, pe lângă sectorul transporturilor aeriene, bineînțeles. Deci, iată, o filieră industrială care practic va fi afectată de această ambiție ecologică. Și puteți să mă credeți, eu voi lupta pentru aceasta, pentru toate sectoarele industriale, ca și pentru IMM-uri, pentru ca ele să adopte această strategie. Pentru că 2050 înseamnă următorii 5 ani, practic. Întrebare suplimentară? Da. Subliniați pe bună dreptate nevoia de a ne îndrepta către noi orizonturi în industrie, însă mai există și responsabilitatea actorilor publici care aduc investiții impresionante pe achizițiile publice se impun deja niște criterii în acest sens. Nu știu dacă veți veni cu noi propuneri de reglementare europeană sau de coduri pentru licitațiile publice sau cum se poate utiliza acest cadru pentru a îmbunătăți competitivitatea economică a companiilor europene și nu considerați că ar trebui, într-un fel sau altul, nu știu exact cum, să ajutăm autoritățile care oferă aceste contracte publice să respecte criteriile de mediu, pentru că de multe ori, din motive de uh, constrângeri juridice sau altele, nu uh, sunt utilizate atât de mult aceste criterii. Aveți absolută dreptate. Licitațiile publice reprezintă o adevărată pârghie pentru noi. Reprezintă 14% din PIB-ul european și aceasta ne poate ajuta. Iar în ceea ce privește cererile de ofertă, e clar că voi lupta pentru ca aceste criterii acest QPIs în engleză, să fie avuți în vedere mai ales pentru notarea, evaluarea fiecărui candidat care să obțină sau nu licitația. Bineînțeles, trebuie să fii competitiv. Există și directiva care a fost uh, modernizată în 2014 în legătură cu licitațiile publice. Știu că autoritățile publice nu utilizează îndeajuns această directivă. Eu, bineînțeles, mă voi implica și vom vedea împreună alături de Parlament uh, vom încerca să stabilim o campanie uh, publicitară cu niște scopuri specifice pentru a mobiliza toate autoritățile publice peste tot în Uniune, astfel încât actorii publici, sectorul public, să țină cont de aceste criterii și pentru asta e nevoie de pedagogie, să se țină cont de criterii pentru aceste contracte prin licitații publice și împreună o putem face. Mulțumesc, domnul Ignacio Corao, din partea ITRE, neafiliat. Bună ziua, domnule comisar desemnat. Eu sunt destul de surprins când mă uit la activitățile dumneavoastră precedente apropo de acest risc ridicat de conflict de interese. Și aș vrea să vă spun că în SUA și în China Uh, se dă o bătălie pentru supremația mondială, ori se pare că Europa rămâne complet pe din afară, pentru că aproape că se topește față de prezența um, predominantă a celorlalte mari puteri pe piața mondială. Vă întreb concret, ce măsuri aveți de gând să abordați ca să faceți față acestei situații? A doua întrebare, despre lipsa unei strategii industriale. Unele mari companii au fost cumpărate de grupuri uh, străine care au redus sau au blocat producția pe continentul european și aceasta din cauza lipsei unei uh, uh, strategii industriale europene. Mă refer mai ales la ce s-a întâmplat în Tarant, în Italia zi de zi, ce aveți de gând să faceți pentru a întări industria europeană care face parte din portofelul dumneavoastră și cum veți garanta o dezvoltare industrială sustenibilă? Domnul Breton. E proiectul de care trebuie să mă ocup, pe care trebuie să îl concep. Și vă mulțumesc că îmi puneți întrebări concrete. Da, există o ambiție, o viziune, vă spuneam, până în 2050 și apoi să ne ocupăm de cazurile urgente. Urgențe există peste tot, știm cu toți, în toate țările noastre, pe toate teritoriile, din cauza tranziției. Există instrumente și pe care putem să le folosim și pe viitor. Instrumente precum fondul de transformare, fondul de transformare ecologic, instrumente care ne vor perveni să intervenim acolo unde se poate, astfel încât să ușurăm această tranziție de care am vorbit și mai devreme. În plus, și înțeleg întrebarea dumneavoastră, vorbiți despre nevoia de a uh, întări baza noastră industrială. Industria în Europa reprezintă 24% din locurile de muncă și avem uh, câțiva mari actori, câteva firme campioni mondiali. Nu prea îmi place mie termenul campion. Uh, campion ești la sport, la tenis, la fotbal. Uh, nu. O întreprindere este o colectivitate de femei și bărbați. Ne trebuie întreprinderi mari, ne trebuie firme mari ca să luptăm cu arme egale pe scena mondială. Și de ce ne trebuie întreprinderi mari? Pentru că, pe de o parte, putem să avem o capacitate de cercetare și inovare mai mare și, în același timp, să fim prezenți uh, pe întregul continent european și în afară. Am să vă fiu alături ca să putem să creștem numărul de întreprinderi mari europene care să fie concurenți valabil pentru marile firme americane și din China și eu, în strânsă cooperare cu uh, executivul și cu Uh, doamna vicepreședinte Vestager, sper să atingem aceste obiective. Vă mulțumesc, domnule Corau, mai aveți o întrebare? Vă mulțumesc. Nu am înțeles exact ce măsuri concrete veți folosi pentru a, a, a acoperi această discrepanță de competitivitate ecologică nu știu, puteți să-mi dați exemple despre inteligența artificială, unde știu că suntem cu mult în întârziere față de Statele Unite ale Americii sau chiar față de China. Și, da, pe, și mă refer și la planurile pentru um, in, industria sustenabilă, noul Green Deal. Eu nu înțeleg prin ce instrumente concret veți sprijini, să spunem, IMM-urile care au de-a face uh, cu o ne întreagă de bariere nermotive, cu costuri ridicate. Deci, vă rog, dați-mi niște răspunsuri mai concrete. Ce măsuri aveți de gând să aplicați? Eu, Monsieur Breton. Mulțumesc, domnule Breton. Într-adevăr, am spus că există fonduri pentru această tranziție și vom folosi toate aceste fonduri. Comisia va încerca să vadă cum e mai bine să le folosească. Mă gândesc mai ales la fondurile de coeziune, dar fiecare regiune și fiecare stat va avea obligația de a uh, opta pentru strategia de investiții cea mai adaptată situației. Vorbiți de un exemplu concret cu privire la inteligența artificială. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Nu am pierdut războiul, am spus asta inteligența artificială este vorba de calcul, de putere de calcul algoritme și date. Datele se creează în continuu 40 de miliarde de miliarde de uh, databyte-uri se creează în prezent. În uh, câțiva ani uh, se va quadrupla acest volum de date. Ideea este că trebuie acum să ținem cont de acest volum și să le orientăm bine pentru că, spre industrie, spre IMM-uri cu uh, algoritmi care funcționează. Nu am pierdut această luptă a uh, inteligenței artificiale cu americanii și cu chinezii. Vă spun acest lucru și sper, împreună cu cei de, de, de pe continentul, continentul european, să duc această luptă. Sunt uh, ferm convins că vom câștiga. Next on the... Mulțumesc. Urmează domnul Carlo Calenda în numele grupului social-democrat de la ITRE. În primul rând, Aș vrea să spun că eu sunt foarte mulțumit să am un comisar desemnat care să aibă o experiență foarte puternică de om de afaceri, pentru că acest comisar nu se va ocupa de pescuit, ci de business și nu se poate să iasă de aici acest mesaj că dacă cineva nu a fost toată viața un om politic, nu poate să îndeplinească uh, funcția de comisar sau să aibă un rol uh, uh, în guvernanța europeană. Dar ceea ce mă îngrijorează este această divergență puternică de opinii cu doamna uh, Vestager, apropo de campionii naționali. Dați-mi voie să citesc. Ați spus, atunci când văd că Comisia Europeană ezită asupra posibilității de a crea campion național și mă gândesc la Siemens Alstom, este un mesaj teribil pe care îl trimitem cetățenilor noștri europeni. Deci vă rog frumos să-mi spuneți mai clar care este poziția dumneavoastră pe acest caz specific, domnule Brătum. Merci, uh, monsieur uh, le Mulțumesc, uh, domnule deputat Carlo Calenda, pentru întrebarea dumneavoastră și pentru observațiile dumneavoastră. Personal, bineînțeles că împărtășesc punctul dumneavoastră de vedere. Poate că vă surprind acum, a doua oară, pentru că păreți să spuneți că aș avea poziții divergențe, divergente față de Margaret Vestager. În ce privește situația Alstom uh, Ciment, Siemens, îmi cer scuze, Comisia nu avea altă opțiune decât să ia această decizie conform regulilor care au fost uh, aplicate. Decizia a fost luată în consecință. Întrebarea adresată de doamna von der Leyen în, uh, și în scrisoarea mea de misiune a, fost, a pus-o public. Deci a fost, având în vedere aceste noi provocări, am vorbit despre noile raporturi de forțe, am vorbit și despre impactul uh, axei digitale care traversează practic toate domeniile. Deci, fără niciun fel de tabu, trebuie să ne punem întrebările importante. Cum va trebui să ne adaptăm politicile acestor noi uh, evoluții? Nu să continuăm să avem uh, politici uh, care au fost uh, convenite în Europa în urmă cu 25 de ani. Nu se mai poate. Și deci ea ne-a cerut să redeschidem acest dosar și îmi voi aduce contribuția necesară. Piețele în lumea digitală nu mai sunt piețele importante în urmă cu 25 de ani. Nu erau atunci marile platforme. Ce însemna acum 15 ani o piață importantă? Eu am pus această întrebare cu naivitate, poate nu chiar așa de naiv, dar în orice caz, eu cred că vom găsi o soluție și sunt hotărât să depun efortul necesar și voi fi întotdeauna loial. Mr. Mr. Calend. Domnule Calenda, mai aveți o întrebare? Da, vă mulțumesc. Nu, nu, nu sunt mirat. Nu sunt deloc mirat de declarația dumneavoastră precedentă. Notez că v-ați schimbat, că e de pe bună dreptate atitudinea. Adaug încă un aspect. Dacă campionii europeni sunt necesari, sunt de acord cu dumneavoastră. Cum facem față riscului de concentrație pe piață? Nu doar din perspectiva consumatorilor, chiar și pentru furnizori. Furnizori care deseori sunt IMM-uri, chiar și în sectoarele strategice, cum poate să fie industria apărării. Da, bănesc că v-ați gândit la acest subiect. După părerea dumneavoastră, care este poziția pe care trebuie să o apărăm. Domnule Brătun. Je suis pour la concurrence. Eu sunt uh, adeptul concurenței, al concurenței libere. E o valoare mm, care stă la temelia pieței unice. Eu uh, sunt apărător, uh, un partizan al concurenței, sunt împotriva monopolului. Știu care sunt uh, pagubele care uh, pot fi provocate de uh, politica de monopol, dar am spus, trebuie să redeschidem aceste dosare și vă mulțumesc că puneți această întrebare, domnule Calenda. Nu doar în ce privește impactul unui actor, ci să ne gândim la întregul ecosistem și la impactul întreprinderii. Pentru că noi nu, nu mai lucrăm într-o colectivitate închisă. Uh, compania este un uh, roi, e ca un roi de albine. Și aveți mare dreptate când spuneți și înțeleg uh, la ce faceți uh, aluzie în întrebarea dumneavoastră. Pentru că vom avea mari grupuri industriale care vor fi antrenate împreună cu noi uh, și care vor furniza lanțurile de valoare, de exemplu. Și vă spun, am văzut asta în viața mea. Nu ne putem situa doar pe un spațiu geografic, ci pe întregul continent european. Mulțumim, domnule Breton. Acum aș dori să dau cuvântul uh, din nou domnului Krasnotevski. Mulțumesc. Avem uh, încă șase vorbitori pe listă. Primul este domnul Manders de la PP, Comisia IMCO. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar desemnat, dorim să întărim piața unică dar e nevoie de timp pentru aceasta. 80% din IMM-uri fac afaceri doar acasă la ei, pentru că le e frică de directivele care sunt implementate în mod diferit peste tot. Noi ne dorim o armonizare totală cu reguli clare și ne dorim să scurtăm procedurile legale în caz de conflicte transfrontaliere, pentru că e nevoie de prea mult timp pentru toate acestea. Și am să vă dau un exemplu. În 2009, am prezentat uh, un amendament pentru a avea un încărcător comun pentru micile device-uri. Comisia, Parlamentul și Consiliul au adoptat aceasta cu unanimitate. Iată, au trecut 10 ani, 2019 și săptămâna trecută Comisia a venit cu încă un studiu ca să se facă și mai multe analize pe tema încărcătorului comun. Toată lumea s-a supărat, au ieșit scântei, pentru că a fost nevoie de 10 ani ca să ajungem până aici. Și se pare că marile companii tech uh, au dorit să amâne această chestiune și uh, producem în continuare 51.000 de tone de deșeuri din această cauză. E clar că dispozitivele mobile sunt esențiale în ziua de astăzi pentru comunicări, e nevoie de încărcătoare de baterii și prin amânarea acestei propuneri, Comisia, președintele intervine, trebuie să finalizați ce ați fi făcut dacă ați fi fost comisar pentru piața unică la momentul acela? Prima întrebare. Și dacă sunteți dispus să, iați, o să luați o decizie în ceea ce privește standarde interoperabile pentru încărcătoare și ce părere aveți despre o legislație armonizată pe deplin? Îmi pare rău, spune președintele, nu veți mai avea la dispoziție o întrebare suplimentară pentru că v-ați folosit deja timpul. Domnule Breton, vă rog. Mulțumesc, domnule deputat, domnule președinte. Este o temă simbolică, aș spune. Ne arată foarte bine ce trebuie să facem și vă mulțumesc pentru întrebare, pentru că asta afectează într-adevăr cetățenii europeni. Sunt totuși lucruri care s-au făcut între timp. Cei dinaintea mea au făcut deja multe, e adevărat pe bază voluntară, pentru că există o strategie, o abordare voluntară care a dus totuși la o scădere a fragmentării până în ziua de astăzi. Comisia, pe de altă parte, în 2018 a ajuns să facă industria să ajungă la un acord voluntar Însă, sunt de acord cu dumneavoastră, eu sunt nou venit, uh, cred că, într-adevăr, uh, sunt așteptări foarte mari din partea consumatorilor. Sunt absolut de acord. Deci, ce se poate face? În primul rând, s-a lansat un studiu de impact, pentru că comisia anterioară nu era mulțumită. Foarte bine, eu voi grăbi acest proces. Poate vom ajunge la o propunere legislativă. Vom vedea și această posibilitate după studiul de impact făcut, să vedem ce se întâmplă și Analiza de impact va vedea care sunt consecințele pentru consumatori, industrie, pentru mediu și potențialul de inovare. Și aș atrage atenția asupra acestui ultim element, pentru că un încărcător unic, un încărcător comun, uh, e vorba și de tehnologii importante pentru care sunt utilizate. Cu cât uh, um, e multiutilizabil, cu atât aparatul este mai mare. Deci nu e vorba aici numai problema de, de norme, mai sunt și alte chestiuni. Uh, asupra cărora trebuie să ne gândim, dar pentru că m-ați întrebat direct și ați pierdut destul timp ca să precizați această întrebare, dacă analiza de impact se dovedește a se dovedi insuficientă, pot să vă spun încă de pe astăzi că mă voi gândi la posibilitatea de a veni cu o propunere legislativă ă, în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Dacă nu suntem mulțumiți, atunci vom da curs la ce ați spus dumneavoastră. Mai aveți un minut, domnule Breton, dacă doriți. Dumneavoastră, domnule deputat, v-ați folosit uh, timpul pe care îl aveați, dar uh, domnul Breton mai are un minut la dispoziție. Asta este la, la latitudinea președintelui. Domnule Breton, dacă doriți, mai aveți un minut. Eu cred că mi-am utilizat deja timpul de vorbire. Următorul vorbitor, doamna Coneșna, din partea Comisiei IMCO. Vașenii, pane designovaný Comisari. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar desemnat. Pe lângă faptul că nu există temei juridic, pentru a înființa un fond european al apărării și în calitate de viitor comisar ar trebui să știți astăzi și Uh, în pofida faptului că ați împărțit uh, acest fond de mai multe ori între mai multe companii și așa mai departe, dar dacă vreți să împărțiți banii foarte bine, nu. Dar 10% din banii din acest fond ar trebui să meargă în tehnologiile de apărare distructive. Compania în care ați lucrat dumneavoastră este o companie de IT uh, de vârf în acest domeniu. Nu există mii de astfel de companii de vârf. Ați lucrat pentru o companie care a fost furnizorul principal al guvernului Franței. Credeți că pe lângă faptul că nu vă implicați în deciziile contractuale, părăsiți la de ședință, uh, nu ar trebui să renunțați la partea legată de apărare, la DG de apărare, pentru că acolo veți avea tot timpul un conflict de interese. Mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră, doamna Conecica. Am spus deja, dar cred că este foarte important să înțelegem la ce mă refer când spun guvernanță în urmă cu câteva clipe, cineva a mai spus, uh, am lucrat în multe companii în viața mea, am lucrat în ministere, în regiuni și voi fi independent. Nu pentru că am fost ministru al Franței, voi favoriza Franța. Dacă ești deputat, uh, lupți pentru uh, nu lupți pentru interesele circumscripției, ci pentru interesul, interesul general. Nu pentru că voi fi comisar al, din partea Franței, voi favoriza Franța. Nu pentru că am o experiență, am fost uh, fondatorul Futuroscopului, primul parc uh, turistic cu teme în Europa, nu pentru asta voi favoriza turismul. Nu pentru că compania pe care, uh, din care am plecat și a, a lucrat foarte mult în uh, domeniul apărării, uh, asta nu înseamnă că voi lua decizii clare în acest uh, domeniu. Nu, regulile de guvernanță sunt foarte clare și le voi aplica cu strictețe. Întrebarea pe fond. Coerența portofoliului va exista uh, o nouă direcție generală care încă nu a fost înființată. Practic va fi uh, unul dintre primele dosare de, că, de care vă mă voi ocupa, crearea uh, DG Spațiu și Apărare. E foarte importantă pentru că doar așa vom putea proteja acest uh, spațiu informațional al patrulea spațiu de care mă, la care mă refeream. Va trebui împreună să uh, ne gândim, împreună cu Parlamentul European și sistematic voi veni la Parlament pentru a explica cum uh, vom folosi uh, toate aceste fonduri în domeniul securității cibernetice. Practic, toate domeniile de activitate sunt influențate de tot ce ține de spațiu și de apărare. Deci, portofoliul meu este foarte coerent și e și motivul pentru care a fost astfel conceput sper că voi fi numit în funcție pentru a putea să, uh, să, să uh, trec la treabă, pentru că nu avem nicio clipă de pierdut. O întrebare suplimentară? Deci, veți uh, implementa programul european de apărare, deși am spus că nu se respectă uh, tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. Bine. Atunci am o întrebare mai specifică care vor fi mecanismele de control pe care le veți folosi pentru a uh, asigura controlul democratic de către Parlamentul European. Care va fi controlul exercitat de Parlamentul European uh, asupra acestui fond de apărare? Mulțumesc! Garanția și este unul dintre elementele constitutive ale acestui fond e că proiectele de investiții, ca ele să fie prezentate și dezbătute la Parlament. Așa a fost înființat uh, fondul. Așa voi proceda și probabil voi, voi merge chiar mai departe decât s-a prevăzut inițial. Îmi cer scuze că mă repet, dar cred că chestiunile de guvernanță și de drept sunt importante știu că uh, unii au uh, contestat uh, legitimitatea creării fondului. Articolul 41.2 se referă la operațiuni și, într-adevăr, Uniunea Europeană nu poate să financeze operațiuni, dar temeiul juridic, și știți foarte bine pentru că Parlamentul a discutat subiectul, uh, pe îndelete, care reprezintă legitimitatea fondului, serviciile juridice au confirmat acest lucru, este articolul 173, care vizează partea industrială și articolul 186, care se referă la cercetare. Îmi cer scuze că mă repet, am uh, studiat îndeaproape aceste chestiuni, știu că este un subiect care a fost uh, dezbătut, am vrut să fac o părere personală și confirm că, într-adevăr, susțin înființarea acestui fond. Next speaker is uh, Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Brando Benifei de la IMCO Socialiști. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat Breton. Acum, pentru fiecare cinci cetățeni europeni, există un mic device mobil aceste device-uri stochează foarte multe date, ceea ce reprezintă tot atâtea provocări pentru noi. Dumneavoastră ați spus că inteligența artificială se bazează pe date și că vreți să promovați spații europene comune pentru aceste date. Cum veți garanta faptul că fiecare act legislativ asupra inteligenței artificiale și care trebuie să încurajeze competitivitatea nu va încălca drepturi fundamentale precum dreptul la viața privată și, în general, uh, um, protejarea datelor? Și vă întreb despre viitoarea strategie pentru inteligența artificială. Aveți de gând în acest context să aplicați regulile existente pentru protejarea consumatorilor și a securității lor? Și, în concluzie, vă întreb cum aveți aveți de gând să faceți pentru ca inteligența artificială să nu fie folosită în scopuri discriminatorii față de anumite grupuri de persoane din cauza sănătăților, a originilor etnice sau a condițiilor lor personale, pentru că acest risc de discriminare este cât se poate de concret. Mulțumesc. Domnule Brătum. Mai întâi aș vrea să vă amintesc că față de toate aceste aspecte. Ne bazăm pe directiva e-comerț. Să revenim la datele de bază. Acestea nu se vor modifica, vă confirm. Și vă dau și toate garanțiile necesare. Deci toată abordarea noastră cu privire la date se bazează pe această directivă și nu doar. Nu va exista o supraveghere generalizată. Nu există principiul țării de origine. Și evident, o responsabilitate și mai ales o responsabilitate de acum înainte a marilor platforme pentru ca toți cei care recuperează uh, date și care sunt activi în domeniul recoltării datelor să respecte acele elemente fundamentale pentru noi și anume să evităm discriminarea, incitarea la ură, la terorism și oricare alte mesaje cu caracter uh, pedopornografic și altele. Și știm că și aici există reguli ce trebuie adaptate, dar încă o dată, libertatea, libertatea înseși, care este intrinsecă în lumea datelor, este pentru mine fundamentală și va fi menținută. Va fi menținută, vă confirm. Este logica pe care eu o respect Trebuie da, aici suntem destul de diferiți față de celelalte continente. E poate originalitatea noastră, specificitatea noastră. Pot să merg chiar mai departe. Este ceea ce am reușit să facem cu Regulamentul General de Protecție a Datelor și sper că va deveni un exemplu la nivel mondial și chiar pentru ceea ce spuneați mai devreme, regulile de etică pe care va trebui să le definim pentru utilizarea inteligenței artificiale, și acestea să sperăm că vor deveni un exemplu și un termen de referință pentru concetățenii noștri uh, europeni și pentru restul lumii. O întrebare suplimentară? Da. Aș vrea să vorbesc despre un subiect corelat, economia cooperativă sau colaborativă, și aceasta va fi afectată de modificările tehnologice. În răspunsurile dumneavoastră în scris ați spus că această economie uh, Uh, prezintă oportunități de antreprenoriat, de creare de locuri de muncă și de creștere economică, dar în același timp ați spus că noile acorduri sociale subminează standardele sociale și de drept al muncii. Ați spus că veți colabora de aproape cu noua comisară desemnată pentru uh, drepturile sociale și pentru ocupare și că vreți să îmbunătățiți condițiile de muncă a angajaților platformelor. Puteți să fiți mai precis prin ce mijloace concrete aveți de când să îmbunătățiți cooperarea cu uh, colegii dumneavoastră comisari, mai ales pentru a îmbunătăți condițiile de lucru a angajaților acestor platforme și pentru că această economie a platformelor să devină mai echitabilă pentru a garanta nivelul cel mai mare de protecție a consumatorilor. Domnule Brăton, o întrebare fundamentală se află în centrul preocupărilor mele și în centrul modificărilor majore la care mă refer de la începutul acestei audieri și care, bineînțeles, se află în centrul strategiei uh, uh, a, corespunzătoare portofoliului pe care, uh, de care mă voi ocupa dacă mă confirmați. Oameni tineri și mai puțin tineri lucrează pentru aceste platforme. Se pare că cam 10% dintre europeni au lucrat sau va lucra într-o zi pentru o asemenea platformă, pentru că să nu uităm că aceste platforme au creat noi modele de afaceri, modele economice de-a dreptul incredibile, nu vreau să fac reclamă pentru unii sau pentru alții, cu toții știm la ce mă refer, dar pe de altă parte aceste locuri de muncă sunt foarte precare. Să spunem lucrurilor pe nume, o precaritate incredibilă. Da, ne jucăm, spunem, da, minunat, această nouă generație, sunt uh, uh, întreprenori, cu toții lucrează pe cont propriu. Da, e adevărat că tinerii astăzi Mulți sunt uh, uh întreprinzători, dar ce spune întreprinzători, asta nu înseamnă că renunți la drepturile tale sociale. Și eu voi veghea, tocmai, la uh, faptul că trebuie să revenim la uh, temelia uh, construcției europene și ca toate aceste platforme să respecte drepturile sociale. Vom începe discuții și dacă nu este suficient, putem să luăm și alte măsuri. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Kim Van Sparentac de la Comisia EMCO din partea verzilor. De... Mulțumesc, Crearea pieței interne a adus beneficii pentru economie și pentru cetățeni, dar din ce în ce mai mult apar tensiuni între aprofundarea pieții unice și serviciul în interes public. De exemplu, pentru licitații publice în domeniul sănătății, efectul a fost negativ pentru serviciile locale. Tinerii care au probleme mentale acute Uh, trebuie să treacă de la un medic la altul de pe o zi pe alta și nu au acces la îngrijire specializată și situația s-ar putea înrăutăți. Vreau să vă întreb cum vă veți asigura că piața internă va aduce la niște standarde europene sociale și autoritățile publice vor oferi servicii publice de calitate și nu problematice mai ales după anunțul Danemarcei de a interzice importul de noi mașini diesel cu biogaz, se pare că aceasta încalcă regulile UE, în special cele referitoare la certificatul de conformitate. E nevoie de măsuri urgente care să treacă dincolo de interdicția accesului mașinilor în zonele urbane, în centru. Veți fi în stare să faceți așa ceva? Mulțumesc pentru întrebare, doamnă deputați. Prima întrebare cred că se referă mai degrabă la portofelul viitoarei mele colege, sper, doamna Chiriachides, pentru că ține de domeniul sănătății. Am un portofoliu destul de extins, n-are rost să includ aici și sănătatea, chiar dacă aspectele de sănătate, bineînțeles, includ și servicii conexe, însă e o întrebare importantă, nu neg acest lucru. Și dacă doamna Chiriachides dorește să abordeze această problematică și din această perspectivă pe care o prezentați dumneavoastră, bineînțeles, voi fi prezent pentru a acorda răspunsul cuvenit. Și vreau să fac legătura aici un pic cu Dieselgate-ul, pentru că la asta vă gândiți și consecințele uh, în ce privește obiectivul nostru uh, zero carbon până în 2050, scandalul Dieselgate, nu putem nega acest lucru, care a fost revelat în special grație muncii făcute de Parlamentul European, Comisia de Închetă, pe care o salut pentru munca sa, a fost foarte importantă și care a revelat tot ce s-a întâmplat. Iar acum, pentru a oferi răspunsuri, o serie de țări încep să vină cu tot felul de reguli, reguli despre care s-a discutat, însă mai există și alte elemente despre care am discutat, mașina fără emisii și așa mai departe. Mie mi se pare că toate aceste soluții sunt bune, nu numai asta, dar cred că e nevoie de astfel de măsuri și la nivel local e nevoie de investiții. Trebuie să ajungem însă la un echilibru pentru a nu destabiliza piața internă, Însă, după această conștientizare care s-a produs, iată, vedem statele care încep să grăbească procesul pentru că continentul european să ajungă la acea țintă pe care și-a propus-o, emisii zero până în 2050, toate aceste elemente se înscriu pe această foaie de parcurs. Trebuie doar să ne asigurăm că regulile pieții interne vor fi respectate, deci, în principiu, sunt absolut favorabil. Întrebare suplimentară. Mulțumesc pentru răspuns, însă câteva elemente nu sunt clare pentru mine. Vorbim aici de sănătatea publică, sănătatea cetățenilor și calitatea aerului pe care îl respirăm cu toții, care este de o calitate destul de scăzută, tocmai din cauza motoarelor cu combustie. Deci, considerați că aprofundarea pieții interne ar trebui să aibă prioritate față de ambițiile de climă la nivel european și față de standardele de calitate a aerului? Eu cred că ambiția noastră, ambiția pe care ne-am asumat-o colectiv uh, alături de președinta aleasă, doamna von der Leyen, pentru a ajunge la emisii zero până în 2050, trebuie să ne permită să mergem în acest sens și sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Calitatea aerului este importantă și, din fericire, trebuie să fie avută în vedere în toate deciziile pe care le vom lua eu voi încuraja să implementăm aceste măsuri cât mai repede cu putință și în sensul în care le prezentați dumneavoastră și, dacă ne gândim la scandalul Dieselgate, uh, în ceea ce privește factorul de conformitate. Și aici trebuie să ne grăbim, pentru că acest factor de conformitate uneori este utilizat de unii tocmai pentru a nu face progrese, dar nu e așa. Dacă vedem ce se întâmplă în China și cum se utilizează acolo factorul de conformitate, noi suntem astăzi la 78 de grame pe kilo, 100 78, uh, sperăm să ajungem la 112 pentru a ajunge la 92, China a ajuns deja la 60 de grame pe kilometru. Deci, iată, alte continente se grăbesc, trebuie și noi să accelerăm această schimbare industrială care merge tocmai în sensul pe care îl indicați dumneavoastră. Însă important este să avem această strategie, această viziune care va fi condusă de domnul Timmermans și va include toate aceste progrese pe care le menționați. Mulțumesc! Următorul vorbitor, doamna Mihailova de la Comisia ITRE, grupul Riniu. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar desemnat. <clears throat> În viitorul dumneavoastră portofoliul se pune accentul pe nevoia de competitivitate pentru întreprinderile europene și de asemenea pe um, economia digitală. Pentru a avea o, o industrie europeană competitivă, um, probabil că este nevoie de măsuri hotărâte, ceea ce ar fi în avantajul cetățenilor. Însă există, din păcate, sectoare industriale unde nivelul de digitalizare este foarte scăzut. Întrebarea mea este, uh, cum veți uh, um, acorda mai multă importanță, de exemplu, digitalizare în sectoare precum sectorul construcțiilor? Și cum veți încuraja crearea de uh, centre de formare pentru a permite tuturor categoriilor de cetățeni să aibă competențe digitale? Vă mulțumesc, stimată doamnă, pentru această întrebare, spuneam mai devreme, toate sectoarele de pe piața internă trebuie să treacă prin etapa de digitalizare, inclusiv și vă mulțumesc că ați menționat acest sector, sectorul esențial al construcțiilor. Amintesc că 9% din PIB-ul european uh, corespunde sectorului de construcțiilor, 3 milioane de întreprinderi și 8 milioane de locuri de muncă. E totuși uh, enorm. Și văd că transformările digitale vor fi considerabile. Pot să vă dau câteva exemple. Fabricarea de anumite materiale, acum blocuri întregi uh, sunt uh, construite în trei dimensiuni. Nu e suficient să fii zidar, trebuie să fii poate și informatician și zidar, să ai această dublă cultură. Mă gândesc și la folosirea anumitor tehnologii, mai ales Mă gândesc la toți cei care uh, apără ca și mine folosirea datelor, deci folosirea acestor uh, captori cuantici care permit măsurarea cu o precizie de milimetri uh, cum uh, trebuie um, turnat cimentul, cum trebuie făcută fundația. Deci chiar și în sectorul construcțiilor va exista un impact al transformărilor digitale și probabil că pe viitor va trebui să fii foarte bine pregătit uh, ca să poți să permiți acestor 3 milioane de întreprinderi, care deseori sunt mici, să uh, își um, um, pregătească angajații, să existe poluri locale unde să aibă acces la um, resurse de um, inteligență artificială, uh, și apoi va exista și un alt program uh, care să finanțeze aceste poluri de inovare digitală și să existe un uh, spațiu de date european care să poată să fie folosit și de sectorul construcțiilor. Vă mulțumesc! Mai aveți o întrebare? Vă mulțumesc uh, pentru acest răspuns concret de persoană care uh, știe despre ce vorbește. Întrebarea mea suplimentară. În portofoliul dumneavoastră aveți digitalizarea Europei. și dezvoltarea IMM-urilor. Întrebarea mea este, puteți să ne spuneți mai multe despre viziunea dumneavoastră. Care, cum ar arăta această strategie europeană pentru IMM-uri? Mulțumesc. Domnule Breton? Cinci puncte sunt incluse în această strategie. Cinci puncte le-am menționat deja, repet, sunt foarte importante pentru mine, înlăturarea obstacolelor administrative și normative. Al doilea punct, să îmbunătățim aplicarea directivei privind plățile în întârziere. 30% din falimente se datorează uh, um, întârzierilor la plată. Să susținem activ IMM-urile. În al patrulea rând, să adaptăm, așa cum am spus mai devreme, piața unică la specificitățile IMM-urilor și am vorbit despre anumite blocaje. Și, în ultimul rând, să dezvoltăm competențele și mai ales în domeniul digital, am spus, este foarte important. Și n-am spus mai devreme, dar iarăși un criteriu important, sustenabilitatea, pentru că, de exemplu, când vorbim despre sectorul construcției, ne gândim la uh, clădirile cu uh, consum zero de energie, cu emisii poluante zero, uh, și aici materialele izolante sunt foarte importante și am discutat cu domnul comisar Nicola Schmidt uh, ca să conlucrăm pe acest punct și repet, dar e, e un subiect important. Trimisul special pentru IMM-uri, nu l-am numit încă, nu știu cine încă e, ar fi prematur, va juca un rol important, va fi purtătorul nostru de cuvânt pe teren. Ultimul vorbitor, domnul Cristian Eller. Am o întrebare foarte succintă, domnule comisar desemnat. Cum putem aborda provocarea când economii precum China uh, cumpără active strategice uh, și tehnologii strategice pe teritoriul Uniunii Europene? Domnul Breton. O să încerc să răspund. Am un răspuns puțin mai amplu decât textul întrebării. Uh, E o întrebare foarte vastă, într-adevăr. Am spus deja. În primul rând, intervine uh, leadershipul tehnologic și suveranitatea. Nu putem permite chiar orice și știu că inclusiv în țara dumneavoastră, în Germania, domnule Eller, au intervenit lucruri care poate n-ar fi trebuit să aibă loc, poate dacă am fi fost puțin mai atenți și știți la ce mă refer. Deci nu trebuie să fim naivi, trebuie să revedem, și am spus asta, în lumina a tot ce se întâmplă în jurul nostru și în Europeană, trebuie să revedem politicile, inclusiv politica care să ne permită să ne apărăm, inclusiv cu respectarea regulilor pieței unice, din directiva serviciilor, dar va trebui să folosim poate mai puternic instrumentele pentru filtrarea investițiilor directe pentru a ne păstra suveranitatea tehnologică, tehnologică așa cum fac și alte continente. Mi se pare interesant exemplul proprietății intelectuale. Obiectivul nostru trebuie să fie suveranitatea tehnologică, nu e așa încă. Am mai spus acest lucru. Trebuie să avem o politică de filieră în acest domeniu să avem proiecte de interes comun uh, european. Mă gândesc, de exemplu, la baterii, care să ne permită, deci să investim masiv, să reconfigurăm uh, anumite filiere și să reconstruim sectoare industriale la care am fost nu au fost uh, vigilenți, alte continente nu au fost atât de reticente în finanțarea unor întreprinderi care se stabilesc pe teritoriul lor. Mulțumesc. Întrebare suplimentară? Cam în viață, în politică, a doua iubire poate să fie mai potrivită pentru căsătorie. V-ați angajat să respectați codul de conduită al comisarilor și care se asigură că uh, lobiștii nu mai sunt lobiști când devin uh, angajați ai comisiei sau uh, când un comisar francez trebuie să acționeze numele tuturor uh, europenilor. Mie mi s-a părut astăzi că am asistat uh, la o dovadă a discriminării oamenilor de succes din mediul uh, de afaceri. Nu am nu mai am niciun comentariu. Mulțumesc! Aveți 5 uh, minute la dispoziție pentru o uh, concluzie. Mesdames et messieurs euh, les députés. Mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, vă mulțumesc pentru acest schimb de păreri. Pot să vă spun că felul în care m-am pregătit pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră a fost uh, oarecum creativ, uh, alături de cei care au fost desemnați ca să mă însoțească în această muncă a mea, pentru că am avut uh, un timp scurt la dispoziție, 10 zile. În loc să petrec timpul alături de serviciile de la comisie, pentru că nu aveam timp, am petrecut doar câte un sfert de oră cu directorii de la cele două digiuri, am petrecut cele 10 zile pentru a mă întâlni cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Din păcate n-am putut să mă întâlnesc cu toată lumea, dar am avut peste 50 de astfel de tetateturi și asta, într-adevăr, m-a pregătit. Pentru că, până la urmă, dumneavoastră sunteți cei care reprezentați politica pe care eu o voi implementa. Și vreau să vă mulțumesc dinainte, indiferent de decizia dumneavoastră pentru asta. A fost o aventură nemaipomenită ca și experiență personală pe care n-am să o uit niciodată, niciodată, dacă hotărâți că nu sunt uh, apt pentru așa ceva și, bineînțeles, va reprezenta un punct esențial pentru viitor dacă hotărâți că da. E clar că Asta ne va ajuta să ne punem la adăpost pentru a face față provocărilor actuale ale Europei. Și o repet, o reiterez încă o dată și o voi face pe de-a întregul mandatului, dacă îmi veți permite acest lucru, provocarea uh, socială, uh, digitală și de mediu. Și pentru a aduce răspunsuri, sunt dispus să aduc toată energia mea, bineînțeles dacă dumneavoastră o doriți, pentru a proteja mai bine piața internă, pentru a o transforma, pentru a o ajuta și pentru a profita, a face ca continuare continentul nostru să intre într-adevăr în secolul 21, pentru că asta este ambiția mea și într-adevăr este o adevărată urgență. Dacă ne uităm la lumea de astăzi, nu este cea pe care noi ne doream, doar reușita noastră din toate punctele de vedere ne va permite să ne spunem cuvântul în legătură cu provocările uh, principale și va permite lumii să asculte care sunt valorile noastre. Trebuie să eliberăm potențialul nostru utilizând resursele digitale de pe teritoriul european și tocmai de aceea acesta este un atu formidabil și o veste foarte bună pentru că noi europenii avem la îndemâna noastră resurse imense care încă n-au fost exploatate. Și, de altfel, schimbul nostru de păreri a confirmat acest lucru. Cred cu tărie că Europa, Europa noastră, poate și trebuie să devină un adevărat ecosistem al secolului 21. O comunitate solidă, ținând cont de cele trei provocări pe care le-am menționat, un ecosistem în slujba fiecărui stat și a tuturor economiilor, a tuturor companiilor și cetățenilor europeni. Cu încrederea dumneavoastră, sunt dispus să îmi consacru toată energia mea în următorii 5 ani alături de dumneavoastră și dacă mi-acordați încrederea, îmi iau angajamentul să merg mai departe pe acest drum într-un dialog deschis, constructiv, cu toți pentru că, după cum ați văzut, guvernanța este importanță, importantă pentru noi. Știu cine sunteți, dumneavoastră reprezentați poporul, știu cine sunt eu și împreună putem lucra împreună, fiecare de pe pozițiile sale. Este o adevărată onoare să pun la dispoziția dumneavoastră independența mea de spirit, poate că ați simțit-o deja, experiența, pasiunea mea pentru tehnologie, pentru știință, pentru antreprenoriat, pentru guvernanță în slujba Europei. Doamnelor și domnilor, Europa ar trebui să urmeze calea istoriei. Mai mult decât o piață, Europa este o adevărată comunitate. O comunitate care este alcătuită din convergențe, din solidaritate, din respectarea diversității și dintr-o uniune care trebuie să se impună în lume. Eu refuz orice pas înapoi, orice întoarcere la sine însăși, orice fel de fatalism, dar așa cum ați înțeles foarte bine, nu sunt deloc naiv. Eu știu ce m-a învățat viața până acum și știu că progresul aduce progres, că succesul generează succes și că acest lucru este posibil doar dacă lucrăm împreună. Mână în mână, alături de dumneavoastră, aleși, reprezentanți ai celor 511 milioane de europeni de pe continentul european, în slujba valorilor noastre. Valori de libertate, de creștere, ocupare, solidaritate și justiție. Vă mulțumesc! Um, uh, oh, thank you, colleagues, for your question. Mulțumesc, dragi colegi, pentru participarea dumneavoastră. Mulțumesc și comisarului desemnat pentru răspunsurile la aceste întrebări și pentru discursul final. Am să dau cuvântul doamnei de Suter pentru ultimul cuvânt. Mulțumesc foarte mult membrilor de la cele două comisii de asemenea comisarului desemnat pentru răspunsuri, pentru dezbaterea pe care am avut-o. Vreau să mulțumesc tuturor organizatorilor, celor două secretariate care au lucrat foarte bine împreună tocmai pentru a organiza această audiere. Mulțumesc, spune cu amabilitate, președinta și interpreților și pot să vă anunț că în curând ne vom întâlni pentru deliberări în urma acestei audieri și vom reveni spre dumneavoastră, dar am să dau cuvântul în încheiere domnului Krasnodevski pentru finalizarea ședinței. Mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc tuturor. Pot să vă spun că a fost o dezbatere foarte interesantă și vreau să vă anunț doar că ședința comună a coordonatorilor va avea loc ușile închise la orele 17 în aceeași sală pentru evaluarea audierii. Mulțumesc!